Okay, friends, we start the... Dragi uh, colegi, începem cu a doua jumătate a reuniunii noastre de astăzi și începem cu discuția referitoare la situația actuală în domeniul aviației civile. Și anume situația ocupării forței de muncă și ne bucurăm să vă avem alături de noi pe toți cei care reprezentați acest sector. Așteptăm cu nerăbdare aceste discuții. Ne-am întâlnit luna trecută pentru că s-a discutat îndelung acest lucru. A fost pe, ordi, pe agenda politică a Parlamentului, a sindicatelor și așa mai departe. Am vorbit despre dumpingul social, în, în industria aviației. Am vorbit despre asta în această comisie, am discutat cu deputații de la Comisia de Transport, am discutat cu grupurile noastre politice. Deci, chiar dacă sunt puțini deputați prezenți, pentru că este joi după amiază și au loc multe voturi în diferitele comisii, trebuie să știți că această dezbatere poate fi urmărită pe internet și colegii cu siguranță fac acest lucru și nu numai ei. Acestea fiind spuse, doresc să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să ne prezentați pe scurt uh, situația din sectorul aviației civile în Europa și în lume, pentru că este vorba, de fapt, până la urmă, de globalizare. Încep cu domnul Iahan de la Asociația Liniilor Aeriene Europene și președinte al Comitetului de Dialog Social uh, în sectorul aviației civile. Bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva slide-uri aș dori să vă, vă prezint pentru a deschide dezbaterea. Uh, am să vă dau exemple precise referitoare la concurența loială sau nu atunci când organizat, liniile aeriene își declară angajații într-un stat, dar ei de fapt lucrează într-un alt stat, deci practic nu, lucrea, nu plătesc securitatea socială în mod adecvat. Se folosesc angajați declarați de fapt ca liberi profesioniști, dar sunt liberi profesioniști cu un singur angajator, cu program fix și cu obligația de a respecta uh, regulamentul uh, companiei care îi uh, angajează. Noi considerăm așadar că sunt mai degrabă angajați decât liberi profesioniști, uh, dar uh, practic uh, taxele plătite sunt mai scăzute. În, al, în același exemplu, Comisia Europeană ne solicitase să aducem dovezi, am adus dovezi, le-am dat aceste dovezi, am făcut niște liste și e foarte ușor. Trebuie numai să mergi pe Registrul Comerțului Irlandez și să găsești uh, aceste statistici și vedem câți uh, liberi profesioniști lucrează de fapt pentru un singur angajator. Am văzut de asemenea că liber profesioniștii sunt uh, folosiți într-un anumit tip de companie. Eu nu mă refer numai la companiile low cost și nu vreau să le arăt uh, cu degetul. Unele respectă regulile, însă vom vedea că de cele mai multe ori, totuși, aceste persoane liber profesioniste, așa zis și independenți, sunt folosiți de către aceste întreprinderi. Apoi, uh, și doresc să subliniez că este vorba de uh, exemple reale. Mm, este vorba de o companie care își declară piloții la Bangkok, dar ei lucrează de la Gatwick cu un contract de lucru pe care îl puteți vedea în imagine, avem un exemplu, dar se uh, face apel și la întreprinderi de angajare interimară care lucrează în afara Europei. Deci oare avem de-a face cu o concurență loială aici? Un al treilea exemplu, foarte actual, este acela al companiilor care beneficiază de ajutor de stat companii din statele uh, din Golf și s-a arătat că au primit 42 de miliarde de dolari uh, de ajutor de sprijin și toate acestea au un impact asupra asociației noastre pentru că uh, întreprinderea IAG care are um, British Airways, Iberia și Vueling, dar și al Italia și Air Berlin și Etiad. e bine, acestea, dintr-o oarecare coincidență, se pare, au uh, decis să, păstre, să părăsească uh, asociația noastră de când uh, acționar majoritar este Etiad. Apoi, locuri de muncă din 98 până în 2010, conform unui raport al DigiMove, uh, locurile de muncă directe și indirecte au scăzut Doresc să spun acest lucru în ciuda faptului că s-au creat noi uh, companii aeriene low cost, nu a, exist, nu a avut loc o creștere a numărului de loc de muncă. A scăz, au scăzut locurile de muncă cu puțin, dar uh, cu o creștere a traficului de 50% pe an, totuși nu s-au creat mai multe locuri de muncă. Știu că Comisia pentru Afaceri Sociale a ajutat mult uh, când era vorba de directiva privind lucrătorii. Astăzi avem o definiție a unui lucrător, a unui loc de muncă, a unui șef și a unei remunerații. Noi tot ce solicităm este ca această directivă să fie aplicată. Nu, s-ar, nu ne-am regăsit în situația în care să avem atât de mulți independenți sau liberi profesioniști falși. Și câteva lucruri care mi se par esențiale de modificat, și anume ajutoarele pentru companiile, ajutoarele de stat pentru companii, cei care oferă um, acel Air Operator Certificate, AOC, acesta trebuie să fie mai bine definit, trebuie să fie mai bine definită așa numita home base. Um, pentru noi, consider, noi considerăm că definiția uh, acesteia Um, nu este suficientă. Dorim să fie toate aceste definiții ceva simplu, dar care să explice pur și simplu, de exemplu în cazul acestei home base, să explice care este locul obișnuit de lucru. Și apoi aș dori să mă refer la sectorul maritim, care beneficiază de ajutoare de stat, însă companiile aeriene, majoritatea lor, în acest sens, dore, sens doresc să spună că trebuie să existe anumite reflexii referitoare la fiscalitatea acestor companii în comparație cu companii din uh, statele terțe, pentru că avem de-a face cu o concurență foarte dură din partea acestora. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Am să dau acum cuvântul doamnei Elizabeta Cica, președinte a Federației Lucrătorilor uh, în transport uh, european, mai ales a echipajului de bord. Aveți cuvântul. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Elisabeta Cica, din partea ETF. Reprezentăm 19.000 de echipaje de bord din întreaga Europa. Iar scopul prezentării mele este să subliniez slăbiciunile în legislația europeană în ceea ce privește locurile de muncă în aviația civilă cu specificul echipajului de bord. În primul rând, doresc să vă spun că o piață unică nu se poate crea într-un uh, cadru social. Trebuie să se dezvolte în cadrul unui uh, cadru social. piața s-a deschis și a adus prețuri mai bune pentru cetățeni, dar uh, a afectat lucrătorii, uh, condițiile de lucru din sector și așa mai departe. În aviația civilă, uh, echipajul de bord și piloții sunt mai ales afectați, însă efectele se văd și în alte grupuri ocupaționale, cum ar fi echipajele de, de pe teren Iată um, unele elemente. în securitatea socială, regulile care se aplică sunt cele din uh, țara în care fiecare își are um, așa numita home base, deci uh, unde locuiește. Însă această, această home base uh, nu este suficient de bine definită. În ceea ce privește munca temporară și outsourcing-ul, unii operatori ă, apelează la agenții pentru a impune mai multă flexibilitate. Formele actuale de ocupare pot fi folosite pentru a ă, acoperi o activitate tempo, crescută temporar, dar nu pe termen lung și nu pentru a beneficia de pe urma unor standarde de muncă mai scăzute la nivel uh, mondial. Ne temem că în viitor echipajele de bord vor fi uh, înlocuite de lucrători din afara Europei. Legislația actuală privind imigrația oferă operatorilor să uh, angajeze echipaj de bord din state din afara Uniunii Europene cu diferite justificări Uh, și pot uh, angaja tot felul de categorii profesionale. Operatorii își doresc mai puțin un, un uh, personal mai ieftin, practic, pentru zborurile lungi. Însă acești lucrători din afara Europei ar trebui să aibă aceleași pe acești termeni contractuali ca și cei din statele membre, așa cum prevăd legile din teritoriul în care se află această bază. Echipajele ă, din afara Europei sunt practic un instrument pentru dumpingul social. Directiva privind timpul de lucru a fost, nu a fost uh, actualizată din 2000 și este nevoie de o astfel de revizuire pentru a, proces, pentru a proteja echipajele uh, de um, uh, aceste încălcări care au implicații și pentru sănătate și pentru echilibrul între viața privată și cea profesională. De asemenea, uh, echipajul primește mai puțină formare și asta înseamnă are implicații și pentru securitate în viitor echipajele de vort nu vor avea posibilitatea, de exemplu, să pună suficient bani deoparte pentru a compensa lipsa pensiei uh, oferite. Mai ales uh, asigurările sociale pentru echipajele de uh, bord temporare trebuie să fie asigurare, asigurate. În ceea ce privește dialogul social, noi încurajăm uh, omologii noștri să intre într-un dialog social cu uh, angajații. Și nu în ultimul rând, considerăm că există o lipsă de date fiabile, pri, fiabile privind condițiile de lucru în aviație și solicităm crearea unui observator european pentru locuri de muncă și condiții de muncă în aviația civilă. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Am să-i dau cuvântul acum domnului John Horn, vicepreședinte a European Cockpit Association. Aveți cuvântul. Uh, thank you. Good morning, Chair. Vă mulțumesc. Bună ziua, doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți astăzi de a mă exprima. Sunt uh, John Horn și uh, reprezint uh, piloții profesioniști, eu însumi fiind pilot profesionist. Permiteți-mi să vă prezint um, rezultatele unor studii recente și a unei conferințe unele dintre rezultate fiind extrem de relevante. Um, problemele cu care se confruntă Europa în general, afectând în mod special în ceea ce privește ocuparea în aviația civilă. Uh, s-a spus că există mult prea puține date în ceea ce privește um, cumpărarea de piloți ieftini. Ei bine, a apărut un uh, studiu al Universității din Ghent care indică exact contrariul și din potriva că această problemă este una extrem de serioasă. <clears throat> În primul rând, putem avea încredere în studiul de la Ghent? Ei bine, da. 10% dintre uh, <clears throat> uh, acest studiu a luat în calcul 10% din piloții europeni, deci este vorba despre un studiu extrem de report, de robust, care uh, oferă o imagine de ansamblu asupra numeroase echipaje de cabină. Conform uh, acestui studiu, unul din șase piloți uh, sunt angajați cu un contract de muncă atipic, ceea ce înseamnă circa 10.000 de piloți la nivel european. adică o mie de persoane aflate în zbor în permanență. Unul din șase piloți înseamnă foarte mult. 40% din uh, piloții tineri între 20 și 30 de ani nu au uh, contract direct de muncă. Jumătate din uh, piloții angajați de companiile aeriene cu bilete la prețuri reduse nu, sunt, nu au contract direct de muncă și 4 din 5 uh, uh, persoane care desfășoară activitate independentă lucrează pentru aceste companii cu, uh, cu prețuri reduse. Jumătate din acești piloți, așa zis, independenți, pur și simplu declară că nu pot lua acele hot, decizii privind securitatea. Iată Uh, imaginea unui coleg care face exact ce fac eu înainte de fiecare zbor, și anume inspecția aeronavei. Eu inspectez uh, toate locurile în care pot ajunge. În cazul în care, în funcție de ce găsim, putem cere uh, o inspecție suplimentară sau putem cere altă aeronavă sau suspendarea pur și simplu a zborului. Evident, companiile aeriene sau pasagerii nu-și doresc aceste două din urmă. Dar, uh, totuși, eu sunt, în calitate de pilot, uh, cel care ia hotărârile privitoare la securitatea aeronavei. aeronavei um, mă întreb dacă v-ar uh, Practic, noi suntem plătiți doar dacă zburăm. Aceasta este această uh, schemă pay to fly. Gândiți-vă că un uh, deputat nu ar fi plătit decât dacă ar vota exact la indicațiile partidului. Uh, gândiți-vă la acei piloți care nu sunt plătiți decât dacă zboară sau chiar mai rău. Dacă sunt în această schemă pay to fly. Ori la fel se întâmplă și în momentul în care uh, membrii echipajului trebuie să um, spună că sunt uh, mult prea bolnavi pentru a zbura sau Iată câteva um, ocazii în care este foarte important statutul piloților în, în um, aviație. Este nebunie totală să se angajeze um, astfel de piloți în uh, programele Pay to Fly sau um, aceste tipuri de angajări atipice. Se pare că sunt uh, până la uh, sunt uh, piloți care sunt angajați din alte meridiane ca să zboare în Europa, la un sfert din uh, plata pentru piloții europeni, dar oare chiar asta vrem uh, uh, să fie parte din cultura siguranței în Europa? Apoi, ratele de raportare privind siguranța sunt de trei ori mai scăzute după ce s-au introdus contracte temporare sau precare și izolarea creată de angajarea atipică poate să ducă la o evaziune fiscală din partea companiei uh, care utilizează acest sistem, ceea ce subminează alți uh, actori de pe piață, ceea ce uh, face să se creeze o, o situație foarte puțin dezavantajoasă pentru unele. Foarte dezavantajoasă. Apoi, toate cifrele arată acest lucru. Sunt uh, o serie de probleme legate de concurență care țin de siguranță și probleme sociale. Cum putem să rezolvăm acest lucru? Trebuie să, uh, să interzicem în primul rând programele pay to fly și cel cu zero ore, cu uh, program zero, pentru că au um, um, un efect stimulant pervers vis-a-vis -vis de lucrătorii din domeniul siguranței și e nevoie de ucenicii. Trebuie să se consolideze principiul um, home base, principiul uh, domiciliului și al, al bazei. Trebuie ca personalul să aibă um, uh, o, um, un domiciliu care să le permite să se integreze în drepturile europene, nu în uh, um, tot felul de lacune care sunt, sunt utilizate. Așadar, personalul trebuie să aibă, să fie bazat în Uniunea Europeană trebuie să interzicem, să împiedicăm um, angajarea în diferite scheme înșelătoare, indirecte, tot felul de um, aranjamente. Trebuie să, ca um, în acest sens să existe criterii foarte clare care să delimiteze tipurile corecte și cele incorrecte de angajare. Și apoi trebuie să împiedicăm um, um, Um, înregistrarea um, um, avantajoasă din punct de vedere fiscal a avioanelor. Trebuie să fie, într-adevăr, principiul locului unde se desfășoară activitățile care să primeze, nu să fie o alegere de fațadă. Thank you. Uh, then I'll give the... Mulțumesc. Voi da acum cuvântul domnului profesor uh, Turnbull Ne-ați vizitat uh, de curând. Sunteți uh, profesor de managementul resurselor umane în domeniul relațiilor de muncă la Cardiff Business School. Vă mulțumesc. Dumpingul social provine din uh, faptul că există o piață unică și în același timp 28 de drepturi ale muncii în Uniunea Europeană. Aici puteți vedea care este penetrația um, low cost în Europa. În albastru uh, e o, o penetrație a pieței superioară de ponderii de 50% și altele în galben unde uh, vedeți o penetrație mai mică. voi vorbi în special despre Irlanda, care are o rată de penetrație foarte mare, și uh, care este și patria Ryanair. Așa cum a spus uh, directorul uh, Ryanair cu, cu un, nu mult timp în urmă, noi suntem peste tot în Europa, puț, oarecum ca o boală socială evident uh, doresc să um, acopere uh, o piață cât mai largă și caută în permanență deschiderea de noi rute în Europa. Ryanair a deschis, deschide în fiecare an foarte multe noi rute, dar în același timp și uh, închide mult mai multe rute decât oricare alt operator european în căutarea de profit. Deci acele rute care se dovedesc a fi neprofitabile, mai ales în perioadele de iarnă, vor fi pur și simplu închise de către Ryanair și vor fi redeschise anul următor. Ce înseamnă asta? Ei bine, dacă vă uitați care este tendința de creștere a Ryanair, puteți observa o Uh, în stânga o creștere, iar în dreapta se observă că aceasta uh, încetinește. Iar fluctuațiile um, sunt din ce în ce mai mari. Ei bine, cum fac um, companiile pentru a răspunde acestor fluctuații? Ei bine, printr-un sistem uh, de angajare care privilegiază contractele pe termen scurt. Modelul de ocupare este de a a mm, angaja un pilot printr-o agenție britanică care uh, pune pilotul în contact cu uh, diferite birouri contabile care la rândul lor uh, îi pun în legătură cu Ryanair. Practic nu există o definiție juridică a persoanelor cu activitate independentă în Irlanda Spre exemplu, trebuie ca persoana uh, să își uh, gestioneze singură afacerea, să ofere o gamă mai largă de prețuri, uh, să își asigure propriile cheltuieli de sănătate și de asigurări sociale. Dacă comparăm cu o bază din, pentru Ryanair din Spania, iată o fotografie cu un tânăr pilot, poate fi spaniol sau eston sau indiferent din ce țară europeană, este bazat în Spania, dar lucrează pe un contract irlandez printr-o agenție britanică. Poate face zboruri pe piețe pe care Rainer încearcă să se extindă, cum ar fi Bulgaria. Și atunci va avea un fel de contract uh, de lucrători independent în care se spune că uh, poate uh, pune la dispoziție servicii pe mai multe, companii trebuie să își aducă propriul material și să își controleze singur propria activitate. Ori dacă vă uitați la contractul propriu-zis al acestui pilot, veți vedea că are contract pentru a lucra direct cu Ryanair. Singurul material este uh, uniforma și uh, uh, cartea de identitate pe care trebuie să-l aducă, iar Ryanair acoperă asigurările și hotărăște când și unde va lucra. Deci e practic un contract uh, de activitate independentă fals Contractul poate spune că e un contract de servicii. Contractul poate spune că dacă pilotul nu își poate îndeplini activitatea, să-și aducă un înlocuitor. Dar aceste clauze sunt incluse în contracte pur și simplu pentru a uh, masca faptul că e vorba de contracte false. Întrebarea este, poate vreun pilot să-și aducă un locuitor în cazul în care nu poate zbura într-o anumită zi din motive de mm, sănătate sau din alte motive? Majoritatea pilotilor, piloților de la Ryanair au un uh, uh deadline foarte scurt Uh, nu pot alege locuitorul decât dintr-o listă foarte redusă. Și până la urmă adevărul este că foarte greu, dacă nu chiar imposibil, îi va fi pilotului să pună la dispoziție un locuitor. Deci, definiția și criteriile de bază pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă pur și simplu nu se pot aplica în cazul piloților. Ce face Ryanair în acele țări în care condițiile sociale sunt foarte diferite de cele irlandeze? Ei bine, știm uh, modelul flexicurității daneze, care mm, se bazează pe flexibilitate în ocupare, pe o, un politici uh, flexibile de ocupare și pe un grad foarte ridicat de protecție socială. Dar acestea uh, se datorează unui acord între partenerii sociali și nu prin uh, dreptul muncii. Deci Ryanair, în, când dorește să uh, lucreze în Danemarca, trebuie să o facă în, pe uh, filiera nesindicală, pentru că așa dorește Ryanair. Dar acest uh, model al Ryanair nu poate fi aplicat în toate țările și ba chiar duce la probleme foarte mari. Uh, Comisia de ocupare ar trebui să întrebe dacă acest, uh, această alegere a regulii de către Ryanair este acceptabilă din punct de vedere social, dacă este durabilă și dacă este sigură pentru că securitatea este o problemă extrem de importantă și dacă trebuie reglementat acest sector, atunci trebuie să se reglementeze la nivel european, uh, ca aceste reglementări să fie în conformitate cu economia uh, socială de economia de piață socială, să fie uh, să vizeze reglementări specifice pentru sectorul aviației civile, și apoi să uh, vizeze uh, o microreglementare. Cred că toate aceste chestiuni trebuie uh, luate în considerare la nivel social, acolo unde se întâmplă această cumpărare, dacă vreți, căutarea regimului cel mai favorabil. Mulțumesc. Voi da cuvântul acum domnului Dirk Gillis, coordonator la Universitatea din Ghent privind um, frauda socială și doamnei Lin Valke, cercetător la Universitatea uh, din Ghent și expert în probleme legate de IRIS. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt vă voi prezenta studiul pe care l-am făcut. Studiul poate fi găsit uh, pe internet. Am efectuat un studiu pilot, pilot în sectorul uh, aviației pentru a strânge date care lipseau până în momentul de față. Acest studiu um, uh, este un studiu comparativ în 11 țări Așa cum spunea John mai devreme, am uh, avut un eșantion foarte larg, am mai mult de 6600 respondenți, care, de mai multe naționalități, care lucrau în mai multe sectoare ale aviației civile. Uh, dar cu precădere uh, în companiile aeriene cu bilete la prețuri reduse. Uh, cu mai multe tipuri de contract. Așa cum spunea și John, în studiul nostru, majoritatea respondenților uh, avea o relație atipică de lucru. 79 de beneficiau de un contract direct, 16 uh, contract atipic. Întrebarea este, e vreo problemă? Ei bine, da, așa cum spunea și John mai devreme, aceste contracte atipice se regăsesc în special în anumite sectoare și grup, uh, grupe de vârstă. Nu voi intra în amănunte pentru că acestea au fost date deja de către John, dar personalul mai tânăr și mai puțin experimentat va avea mai degrabă neșansa de a beneficia de un astfel de contract atipic. Este vorba practic de o companie aeriană care angajează echipaj de cabină dintr-o anumită țară, de obicei țara de proveniență a companiei. Așa se întâmplă de obicei. Dar când apar intermediarii sau chiar când uh, intermediarii uh, se diversifică, atunci situația se complică. se apare la o paletă întreagă de se ajunge la o paletă întreagă de situații în care se creează mai multe filiale în diverse țări, nu doar în UE, ci și în restul lumii. Noi am constatat că există o segregare pe piața muncii. John spunea deja mai devreme că piloții tineri, mai puțin experimentați, au um, riscă mai mult să aibă de-a face cu un contract atipic. Ex uh, se caută mai degrabă reducerea costurilor și acesta, bineînțeles, se face și căutând uh, personal din afara UE. Un pilot care ar uh, costa 100 de euro aici, ar costa 65 în Thailanda, în China 35 și da, s-ar găsi chiar și mai ieftin. Așa cum am spus mai devreme, un ofițer de bord la începutul carierei, uh, moment în care uh, deja datoriile sale sunt mari, pentru că formarea a costat undeva între 80.000 și 120.000 de euro, va avea mai puține șanse să fie angajat de către o uh, companie obișnuită și mai mari șanse să fie angajat de către o companie low cost. Uh, contractele atipice există, uh, reprezintă o cerere la, uh, un răspuns la cererea de flexibilitate, dar problema cea mai mare este toată arhitectura socială și fiscală prin care compania uh, caută uh, țările în care contribuțiile sociale și uh, taxele sunt cele mai mici. Și acest lucru duce la o dependență a angajatului de către uh, față de compania aeriană și asta duce la contracte precare și o uh, situație de concurență neloială între companiile aeriene. Dacă piloții cu activitate independentă au o viață grea, e o întrebare. Ei bine, nu există un singur răspuns, dar de obicei acești piloți cu activitate independentă ar trebui să Problema este de a vedea dacă aceștia sunt cu adevărat lucrători independenți sau, de fapt, aceste contracte sunt uh, false în ceea ce privește independența angajator, angajatului. Există uh, posibilități de delocalizare și apoi apare și problema de subcontractare legitimă și cea falsă. De obicei, când e vorba de aceste contracte așa zis false, lumea se uită mai ales la angajați, dar să nu uităm că Uh, cel mai adesea aceștia sunt uh, persoane care provin din afara Uniunii Europene, din țări în care contribuțiile sociale sunt uh, quasi inexistente, salariile foarte scăzute și așa mai departe. Și apoi mai apare o problemă, faptul că aceste contracte atipice duc la uh, risc de o dependență foarte ridicată față de companie și aceasta afectează posibilitatea uh, echipajului de cabină sau uh, a pilotului de a lua cu adevărat decizii independente în ceea ce privește securitatea. Și în raport se regăsesc uh, exemple și cazuri foarte clare în această privință. Ce e de făcut cu această căutare a legislației cele mai favorabile? trebuie să se asigure o armonizare pe piață și uh, să nu se piardă din vedere faptul că acest sector nu este redus la Europa, ci din potrivă este un sector mondial. Una dintre soluții ar fi găsirea unui nou factor de conectare, însă aceasta nu e nici de cum o dezbatere ușoară și la îndemână. Uh, cei care au un contract atipic vor uh, pune mai, de, uh, mai degrabă preț pe aspectele economice decât pe aspectele legate de securitate. Apoi, așa cum spunea John, apar problemele legate de monitorizare și punere în aplicare. Este nevoie de o cooperare transfrontalieră și de uh, schimb de informații între autoritățile competențe și serviciile de inspecție. Unele dintre servicii de inspecție vor spune că, de fapt, nu e niciun fel de problemă. Dar uh, raportul arată cu totul și cu totul altceva. Apoi, nu trebuie să uh, uităm de cultura gestionării, pentru că unele dintre aceste culturi pur și simplu nu sunt compatibile cu cultura securității și a siguranței zborului. Una dintre concluziile cele mai clare ale raportului este aceea că cadrul uh, reglementar nu mai este adaptat la uh, practicile din ziua de astăzi, practicile comerciale. Care sunt soluțiile? Ei bine, un, o legislație uh, consolidată și o reglementare consolidată pentru școlile de zbor. pentru a-i uh, pregăti și din acest punct de vedere pe piloții ucenici. Apoi să se caute un factor de conectare unic. S-a încercat modificarea anumitor, uh, repararea anumitor aberații din trecut, dar există încă probleme cu această regulă a uh, sediului. Apoi, trebuie Uh, e chiar nevoie, de fapt, de o abordare integrată și multidisciplinară, nu doar în ceea ce privește stabilirea cadrului juridic, dar și în ceea ce privește aplicarea acestuia. Și apoi trebuie spus că este vorba despre o luptă comună pentru toate părțile implicate. Una dintre observațiile noastre a fost că toate părțile implicate ar trebui să coopereze și să încerce să nu repete experiența din sectorul maritim, pentru că tare ne este teamă că într-acolo ne îndreptăm. Iar ora este deja foarte târzie. Mulțumesc. Uh, does uh, uh, Ms. Valke want to add something? Dorește doamna Valke să adauge ceva? Nu. Mulțumesc atunci. Avem doi coordonatori prezenți și uh, vă dau deja cuvântul dacă vreți să adresați întrebări sau să adăugați ceva. Doamna Steinruck de la SND. Mulțumesc tuturor celor care ne-au dat informații importante și oarecum um, îngrijorătoare. Avem de-a face aici cu o luptă a prețurilor pe, în concurența globală și avem nevoie de condiții cadru europene. Eu cred că mai degrabă că trebuie să mergem mai departe de atât, avem nevoie de condiții cadru la nivel internațional, convenții OIM, așa cum avem și în alte domenii. Sunteți de acord cu asta? Și pentru mine se pune întrebarea următoare. Consumatorii sunt aduși de multe ori ca argument pentru faptul că um, companiile aeriene și uh, întreprinderile din sector um, pentru ca acestea să promoveze astfel de evoluții. Credeți că consumat, este important ca consumatorii să nu se uite numai la uh, biletul de avion, uh, ci poate să știe și cine este Uh, lor dacă formarea costă 120 de mii de euro, mai sunt uh, orele de zbor necesare pentru a primi licența, apoi se mai plătește încă o dată ca pilot pentru a te specializa sau a avea experiență pe un anumit tip de uh, aparat de zbor și apoi începi uh, viața profesională cu datorii de peste 200.000 de euro. Mă întreb atunci dacă cineva care este liber profesionist și bolnav într-o zi are curajul să spună că stă acasă o zi, gândindu-se că poate data viitoare nu va mai primi un loc de muncă. Aveți uh, experiențe aici uh, referitor la evoluția, de exemplu, a concediului medical? Apoi, avem uh, concurență globală și la linii aeriene care zboară în interiorul Europei. Ați văzut uh, și încălcări ale uh, normelor de bază care să fie în creștere. Avem liniile aeriene europene care țin mai nou de alte linii europene de la nivel global. No. Oricum, am primit foarte multe informații de la dumneavoastră. Unul dintre grafice uh, m-a frapat. Ryanair creează 200 de noi rute pe uh, an, dar practic elimină aproximativ 125. Puteți estimați ce înseamnă asta și pentru locurile de muncă în domeniul acestor aeroporturi secundare. Mi se pare că, important că nu este vorba numai de personal uh, de echipaj de bord, ci este vorba și de serviciile de transport uh, pe pământ uh, și așa mai departe. Și aici există lucrători puși sub presiune. Când este vorba așadar de munca independentă sau uh, fals independentă, când există un lanț de outsourcing, de subcontractări uh, și așa mai departe, se pune problema responsabilității. Este clarificat acest lucru? Puteți să ne spuneți dacă asta are sau ar putea avea consecințe pentru consumator? Vă mulțumim foarte mult încă o dată, ne-ați uh, dat foarte multe informații utile, sperăm că și Comisia a luat notă de ele noi, ca deputați, uh, de mai multe ori am uh, aflat despre aceste subiecte și nu întotdeauna am primit răspunsuri satisfăcătoare din partea comisiei, însă cred că vor mai fi și alți colegi care au întrebări să vă adreseze în acest sens. Yes, that's da, Rina Ron. Da, Rina, care vrea, prezent, vrea să cuvântul. Mulțumesc, dați-mi voie să încep prin a spune că vă mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste prezentări foarte interesante și un pic înspăimântătoare. Și noi, uh, eurodeputații, zburăm destul de mult, deci este uh, în interesul nostru direct, nu doar o chestiune teoretică, cu toții o să ajungem să zburăm la un moment dat. Eu vin din uh, Danemarca și aș vorbi despre modelul danez. Avem un model a pieței eh, muncii în care uh, sindicatele negociază convențiile de muncă, contractele de muncă și de aici există drepturi extinde. Acum suntem într-un conflict cu Ryanair pentru că ei cred că pot să folosească piața unică europeană ca un pretext uh, pentru a, pentru a scoate din schemă sindicatele care să nu mai poată să ceră drepturi. Vreau să vă întreb cum am putea să păstrăm acest model al pieței um, comerciale în care un, sindicatele să negocieze uh, contractele um, colective de muncă, dar pe de altă parte să ne gândim și la situațiile în care companiile utilizez faptul că există alte state în care protecția este mai uh, scăzută. Și atunci, cum putem așadar să ne protejăm modelul fără a avea o legislație excesivă? Cum putem să ne pregătim, să ne protejăm lucrătorii, pentru că până la urmă asta ne dorim cu toții. Înțeleg că vreți uh, un pic de legislație, vreți să scăpați um, de câteva dintre structurile uh, stabilite deocamdată, dar cred, întrebarea este ce putem să facem ca să protejăm lucrătorii prin um, um sindicate. Doamna vicepreședinte, doamna Iung Iungerus, vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru o dezbatere foarte interesantă. Vă mulțumesc pentru că ați menționat două subiecte, de fapt, atât uh, dumpingul social, cât și falci independenți și contractele acestea um, precare. Ambele subiecte sunt importante și strâns legate. Eu am mai aflat uh, și încă un subiect nou pentru mine, această alegere a legislației cele mai favorabile, rule shopping. Dacă mă întrebați pe mine, eu văd aici două fețe ale uh, Comisiei Europene. O față reprezentată de DG Ocupare, care te ajută să finanțezi studiile și să înțelegi condițiile de muncă în sectorul tău lucru util și pe de altă parte văd DG Move unde dacă dacă pui întrebarea de ce crezi că Norwegian Air, structura aceasta este acceptabilă, și se pune perspectiva consumatorilor uh, care sunt uh, buni pentru, care consideră că companiile cu tarife scăzute sunt uh, un lucru bun și că ar trebui, prin urmare, să se ajusteze condițiile de muncă. Nu știu, înțelegeți diferențele, cum le percepeți dumneavoastră și nu știu dacă nu cumva ajută la acest lucru la găsirea unei soluții. Pentru că Dacă mă gândesc la ce știu eu um, din situația navigatorilor, de exemplu, există contracte colective de muncă care se stabilesc la nivel național, la nivel de companie, apoi mai apare și OIM, Organizația uh, Internațională a Muncii. În cazul navigatorilor, de exemplu, există o convenție maritimă specifică. În cazul aviației nu este cazul, dar poate puteți să pledați pentru o comisie specială în, caz, în cadrul structurilor OIM care să fie dedicată liniilor aeriene. Apoi mai există și nivelul um, dialogului social și mai sunt și normele și um, regulile europene. Vreau să vă întreb um, dacă puteți să spuneți ce ar trebui să se dezvolte mai întâi care abordare, care soluție ar fi pentru noastră cea mai uh, um, viabilă ca să ne concentrăm pe ea, dacă e important să consolidăm sindicatele pentru a-și uh, desfășura negocierile colective cu companiile aeriene sau dacă se așteaptă mai mult uh, din partea mm, Comisiei Europene care să intervine mai mult cum să se facă și dacă așa s-au lucrat atunci, cum să se rezolve problema împărțirii sarcinilor între ocupare și DG Move. Thank you, uh, Mr. Bach. Mulțumesc, domnul Bach. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc participanților. După cum au spus și colegii, am aflat foarte multe lucruri interesante și utile aș dori să um, fac și un pic de autocritică pentru un subiect atât de important uh, într-o zi de lucru. Mi se pare că prezența de, cel put- de nici măcar o treime din deputați uh, este regretabilă. Poate că s-ar putea face, poate că fiecare în propriul său grup poate să facă puțin uh, fiecare în propriul său grup să facă puțin lobby eh, pentru prezența colegilor. Dar, referitor la problemele specifice, aș vrea să spun că toată evoluția în acest domeniu mă face să mă tem. Eu lucrez de 20 de ani în domeniul transportului, mai ales transportul feroviar și rutier, și îmi dau seama că există o evoluție aici pe care am văzut-o în transportul rutier în urmă cu 20 de ani. Încet, încet, începem să găsim reguli, să le punem în practică, situația se îmbunătățește puțin, chiar dacă nu în mod uh, optim. Asta în domeniul rutier, dar aici vedem exact opusul. Am avut un domeniu care era suficient de bine reglementat, uh, cu securitate și așa mai departe, iar aici securitatea, siguranța, uh, calitatea locurilor de muncă cad și mi se pare uh, cât se poate de uh, regretabil acest lucru. Mă îngrijorează foarte mult. Referitor la chestiunile specifice, această reglementare a uh, home base, a bazei de afectare, această reglementare pe care am găsit-o este practic în plus, pentru că a fost uh, anulată practic de companiile aeriene prin delocalizarea din Europa pentru a um, um tocmai pentru a putea evita regulamentele europene. Iar apoi un uh, punct uh, suplimentar, dialogul social face mari eforturi la nivel înalt uh, pentru a stimula uh, acest dialog social. Știm că părțile sociale sunt reprezentate, dar uh, ne întrebăm cum trăiți viața de zi cu zi uh, și dialogul social în viața de zi cu zi. Sunteți cumva ca la zidul plângerilor sau cum să vedem lucrurile? În plus, creșterea productivității. Până unde se poate crește ea? Am o senzație că, pe de-o parte, se uh, reduc locurile de muncă, în același timp numărul zborurilor crește, deci are loc o creștere a productivității și mă întreb, din experiența dumneavoastră pro- personală, profesională, până unde se poate merge cu această creștere a productivității? este un element față de care am o poziție destul de critică. Și încă ceva referitor la autoritățile naționale de reglementare. Între timp există multe cazuri în care aceste autorități naționale de reglementare au depus plângere împotriva mai multor companii aeriene. Cum evoluează aceste cazuri? Rămânem la arătatul cu degetul sau uh, sunt există posibilitatea de a merge mai departe, asta poate și prin EASA sau altfel, astfel încât să se ajungă nu numai la un control, ci și la unele sancțiuni. Mulțumesc. Eh, Karima Deli. Mulțumesc, doamna Karima Deli. Mulțumesc, doamna președintă, și eu sunt coordonatoare la Comisia pentru Transporturi atunci când vorbim de dumping social, acesta se aplică în toate tipurile de transport, de transport fie că e vorba de cel aerian sau cel rutier sau cel maritim. Vă mulțumesc pentru prezentări. E clar că Europa are o parte din răspundere pentru că suntem într-o cursă accelerată a liberalizării în toate sectoarele, dar uh, Cred că a fost o slăbiciune um, comunitară care a dus la aceste practici de dumping social. Companiile arene au um, dezvoltat mai multe strategii care sunt uh, destul de strigătoare la cer. Există foarte mulți uh, acești falși independenți, apoi uh, falși lucrători detașați și false baze de reședință. Și ați reamintit, cazul falșilor independenți a fost studiat la Ryanair, compania Um, angajează aproape 70% dintre um, piloții săi prin microcompanii și tot, tot cam același pro, mm, din, procent dintre suați vin tot așa, indirect, deși um, condițiile lor de muncă sunt definite de compania irlandeză. Această tehnică așadar a fost utilizată și de alte companii, ceea ce a făcut uh, să apară și uh, Uh, tematica uh, dumpingului uh, social și dumpingului patronal. Există, vă reamintesc, reguli, însă nu sunt aplicate. De ce? Pentru că nu există o consolidare, mai ales a controlului. În primul rând, după părerea dumneavoastră, a trebui acum să se redefinească statutul lucrătorului independent. Ați reamintit și dumneavoastră, companiile uh, aeriene concurente nu mai sunt doar cele americane, ci mai sunt și um, cele din, care vin din uh, Golful Persic, care astăzi sunt acutate că au primit uh, subvenții din partea statelor. Apoi, mai apare și problema aceasta, ajutorilor de stat. Deci. Încă un lucru. Eu m-am ocupat de strategia europeană de sănătate și siguranță în câmpul muncii și vreau să reamintesc dragilor mei colegi, că dumpingul social a fost foarte, um, a afectat foarte mult și condițiile de muncă, de, muncă, de exemplu. Un uh, pilot, în momentul al echipajului care este stresat, înseamnă că pasagerii din avionul respectiv sunt expuși unui pericol. 40% um, dintre piloții cu vârste de 20 de ani nu au contracte cu companii aeriene. Anumite companii aeriene low cost plătesc din ce în ce mai mult uh, piloții în funcție de zboruri. Îi plătesc pe zbor, ceea ce este absolut scandalos. Încă un lucru. La sfârșitul anului trecut, EASA a recomandat că în domeniul siguranței um, um, aeriene nu era nicio problemă să existe stewardese care să zboare până la uh, etapa, până la patru luni de sarcină. Este o, un lucru care atinge, care afectează drepturile femeilor și uh, sănătatea lor și nu cred că femeile acestea pot să zboare normal. Când o femeie este însărcinată, condițiile în care uh, se zboare acestea trebuie să fie încadrate. Deci mi se spune, ori vă urcați în avion și vă faceți treaba, ori ne pare rău, vă punem în concediu medical ca să nu, uh, să nu zburați. Vedeți așadar la ce presiuni uh, sunt, supuse, uh, sunt supuși membrii echipajului. Toate acestea fac să se creeze un climat care nu, nu asigură siguranța. Și în încheiere vreau să vă spun că în cadrul Comisiei de Transporturi în acest moment vorbim despre un pachet cu privire la transportul aerian și atunci eu aș dori să vă întreb care ar fi, după părerea noastră, două, trei măsuri care, măsuri care ar fi inevitabile pentru a face să meargă această mașinărie. Mulțumesc. Thank you, Mr. Lav- Mulțumesc, domnul Lavrilo. La președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi subcintă. Pot să reau și eu uh, câteva lucruri care au fost uh, menționate de colegii mei, cum ar fi uh, aspectele sociale menționate de colegul de la PP. Am câteva um, întrebări le adresat în special domnului Emmanuel Jean. A spus la un moment dat, foarte pe scurt, pe părerea mea, un raport american cu privire la concurența neloială a companiilor uh, din golf. Și cred că este unul dintre subiectele foarte importante de menționat aici, pentru că uh, a avut consecințe asupra altor companii uh, mai vechi, uh, companii europene, care au încercat să găsească tot felul de soluții pentru a rămâne competitive. Au găsit tot felul de scurt circuituri, de scurtături ca să Uh, ajungă la o situație financiară mai bună. Uh, cred că ar fi mai bine să ne spună mai multe despre acest raport și eventual de, despre consecințele, despre ce am putea să facem noi, adică în continuare, ce, am, ce să cerem comisiei dacă se gândește că ar trebui să ne sesizăm uh, vis-a-vis de acest uh, subiect de concurență neloială și colega mea, Karima Deli, a menționat subiectul ajutorilor de stat mm, care ar fi acordate în statele Golfului și Desigur, întotdeauna sunt de acord cu colegii care se ridică împotriva unor astfel de ajutoare de stat care nu sunt uh, conforme cu cutubele noastre europene. Jens Nielsen, de la Comisia de Transporturi. Mulțumesc și eu sunt uh, membru al Comisiei de Transporturi. Și așa cum ați auzit, uh, vom examina un pachet uh, privind aviația, ceea ce înseamnă, printre altele, revizuirea statului ASA și uh, Uh, examinarea relației dintre asta și autoritățile naționale, pentru că eu cred că acolo se află problema. Trebuie să fim conștienți de acest lucru atunci când revizuim mandatul EASA. Însă, problema principală este în ce măsură putem să ne gândim la legătura între um, angajare, soluții de afaceri și siguranță um, în zbor. Aceasta este relația la care trebuie să ne gândim când vom desfășura această examinare ulterior. Mulțumesc. Domnul Marta. Merci, Madame le Président, et merci. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Personal, sunt cât se poate de speriat. Aflu că, de fapt, 10 până la 30% din piloți, personal navigant din personalul de la sol este victima acestui dumping social creat în urma acestei globalizări pe care, dragi colegi, dumneavoastră uh, o sprijiniți și pe care ați creat-o. Nu vreau să fac foarte multe glume, dar un deputat european Uh, în medie trebuie să ia avionul de două ori pe săptămână. Și eu mă gândesc la pasageri. De curând, vicepreședintele Sindicatului Piloților explica că anumiți piloți nu reușesc să uh, asigure un nivel minim uh, uh, în avionul care decolează. Eu uh, sunt pasager și cred că începând de acum o să mă uit și la orarul trenurilor. Aș vrea însă să ne aduceți soluții reale. Trebuie făcut ceva. Milioane de pasageri sunt afectați în fiecare lună, în fiecare an. Thank you. Had Mr. Benify asked for so? Mulțumesc, domnul Bonifay. we go back to... Uh... Bun, dacă nu, revenim la cei dintre dumneavoastră care vor putea să răspundă la câteva sau la toate dintre aceste întrebări. Și cred că avem senzația acum că avem o treabă de făcut împreună. Voi Începe cu domnul Iahan și apoi um, voi da cuvântul fiecare dintre dumneavoastră pentru răspunsuri pe scurt la toate aceste întrebări. Nu veți putea răspunde în detaliu la toate, dar cred că puteți um, și dumneavoastră să vă dați seama exact care sunt cele mai importante. Începem cu domnul Iahan. Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește siguranța voturilor, Cred că în continuare putem lua avionul, care în continuare este unul dintre mijloacele de transport cele mai sigure. Este posibil că poate în uh, unele companii să existe abuzuri, dar majoritatea companiilor aeriene, inclusiv cele low cost, respectă regulile de securitate. Și un grup uh, al EASA tocmai analizează acest lucru. Câteva răspunsuri pe scurt. În ceea ce privește companiile din golf, da, există o problemă reală cu aceste companii. Un raport a fost publicat care arată uh, prin trei întreprinderi care au subcontratat uh, un cabinet independent uh, de anchetă și care a arătat că 42 de miliarde au, au primit subvenții Emirates, Qatar Airways și Etihad. 42 de miliarde în 10 ani. Emirates au primit și înainte subvenții. Asta înseamnă 59 de Airbus A380 uh, pentru Emirates au comandat încă în plus uh, câteva și au obținut asupra 200 A380. Lufthansa are astăzi va avea 15 în total, Air France KLM vor avea 14 și nicio companie în lume nu uh, poate să investească atât încât uh, să uh, ajungă la nivelul 59 al Emirates. Iar în plus, uh, aterizarea la Abu Dhabi este de șapte ori mai ieftină decât uh, într-un aeroport din Europa. Deci, este același proprietar care conține în plus compania aeriană, petrolul, care conduce și autoritatea de um, aviație civilă și care deține și aeroportul suntem într-o, într-un cadru de concurență mm, îndoielnică. Um, ideea de a plăti pentru fiecare zbor um, mi se pare condamnabilă, dar nu se întâmplă în fiecare companie. Dacă ne gândim la priorități, ele sunt în primul rând concurența loială cu o modificare a reglementărilor, Um, de exemplu, una care să se refere la companiile uh, din state terțe, apoi respectul regulilor sociale, foarte important, deci să se condamne orice utilizare uh, a uh, falșilor liber profesioniști și nu accept faptul că în continuare ni se spune legislația este vagă și așa mai departe. Doamna uh, Pervenș Berez a prevăzut foarte clar în directiva privind detașarea lucrătorilor acest lucru ca o definiție. Există inclusiv o comunicare a Comisiei Europene din 2002 care definește criteriile uh, și aceste criterii trebuie să fie pur și simplu aplicate. Eu cred că nu sunt aplicate. Pot să vă dau un exemplu. Uh, Ryanair a, îl cunosc foarte bine pentru că a cerut de, deci în șapte scrisori demisia mea ca președinte al Comitetului de Dialog Social. E bine, el spune că va merge la Curtea Europeană de Justiție împotriva deciziilor franceze. Nu s-a dus nic, niciodată. De ce nu s-a dus? Pentru că știe că nu îi se va da dreptate. Pentru că toate hotărârile curții merg în direcția uh, angajatului. Un, angla, un angajat este un salariu și un loc de muncă deci, aplicarea. Și apoi, în ceea ce privește uh, statele terțe, este vorba de un regim sectorial, ca în domeniul maritim sau în alte domenii, dar trebuie să se găsească o posibilitate de a rezolva asta. Practic, în ziua de astăzi nimeni nu lucrează la asta. Să se găsească așadar o posibilitate la nivel sectorial pentru a se scădea contribuțiile, cum s-a făcut uh, în domeniul maritim, dacă am putea plăti și noi același lucru ca și marinarii, foarte bine. Franța plătește 74% din uh, dările uh, în domeniul maritim. Și există anumite state membre care plătesc mai mult. Nu solicităm ajutoare de stat similare, dar uh, solicităm anumite flexibilizări fiscale și sociale. De exemplu, avem un pachet de aviație civilă și avem astăzi în Europa uh, sumele cele mai mari de plătit. Știți că într-un aeroport, în Statele Unite, 60% din, uh, din dările sociale sunt, uh, sub, uh, sunt subvenționate de stat. În multe state 100% este plătit de stat. Ei bine, în Europa nu. Companiile aeriene Uh, sunt cele care uh, îi plătesc pe cei care vă verifică pe dumneavoastră să vadă dacă nu aveți ceva ce nu e permis în bagaj. Uh, s-a încercat o astfel de acțiune, dar Consiliul a fost împotrivă. În ceea ce privește securitatea zborurilor, revin la asta. Este ceva, bineînțeles, foarte important pentru noi, însă securitatea zborurilor um, și aici mă refer la falsi liberi uh, liber profesioniști, e bine, se pot prevedea în anumite contracte um, elemente care să ducă la riscuri în ceea ce privește securitatea. Am primit un răspuns de la DG Muvier uh, referitor la o întrebare foarte simplă pe care o adresasem. Când avem un accident, de exemplu, dacă compania are doi falci independenți prevăzuți, cum facem dacă do, cei doi piloți erau amândoi falși independenți, cum acționăm? Cine este responsabil? Uh, știți că uh, ei vor spune, bun, compania este asigurată, dar știți că un, o persoană liber profesionistă își poate limita uh, responsabilitatea. Dar uh, dacă sunt doi uh, falși independenți în, în avion, compania poate să spună nu, asigurarea noastră nu este implicată. Sau poate compania nu, dar asiguratorul companiei va spune stați un pic, de fapt nu, contractul nu este unul bun. Eu credeam că era un adevărat independent și pentru asta acoperim, dar nu era uh, de fapt uh, într-adevăr independent pentru că avea un salariu, un singur loc de muncă și așa mai departe. Și atunci, uh, numai pentru a clarifica asta, durează 10 ani de zile. Bun, deci și cei de la DGMU au zis că vor analiza care sunt lipsurile și există și state membre care au scris Comisiei Europene um, cerându-i să analizeze aceste lucruri. De exemplu, danezii. Danezii au fost foarte activi. Danemarca a publicat un raport privind dumpingul social în domeniul aviatic. Um, iată, deci, răspunsurile mele. A durat puțin mai mult, dar la început am fost foarte succint Bun, deci există câteva reglementări, dar uh, considerăm că există și unele posibilități de modificări pentru a evita abuzurile. Dar nu uh, ne dorim uh, ceva care să fie prea mult, prea complicat. Mulțumesc. Doamna Cica acum. Mulțumesc. Voi încerca să răspund doar la întrebările ce țineau de echipajul de bord. ETF a propus unele soluții pe slide-uri uh, în prezentarea inițială și vom analiza asta. Vom, dorim să vorbim despre asta și în viitor. Deocamdată vorbim despre asta și în cadrul dialogului social. Bine, este mai bine decât nimic, însă noi considerăm că este nevoie de o dezbatere mai extinsă cu Parlamentul European și cu comisiile din acest Parlament și poate că putem găsi împreună soluții la aceste probleme. Revenind la problemele principale ale echipajului de bord, ce anume uh, subcontractarea sau outsourcing-ul, considerăm că problema principală este calitatea formării în țările din afara Uniunii Europene. Mă refer la faptul că nu există un standard specific. Nu știm cum sunt formate echipajele de bord uh, și însoțitoarele de bord în țările din afara Uniunii Europene. Și dacă echipajele de bord europene pot fi înlocuite de persoane din uh, state terțe, cum am văzut asta în sectorul maritim, este o problemă. Vedem că mulți navigatori nu sunt din uh, Uniunea Europeană și asta poate duce la probleme de securitate a zborului. Sindicatele nu pot pune capăt tendinței în uh, contracte atipice. Știm că nu există niciun fel de sistem pentru a penaliza statele care uh, folosesc uh, modele de um, contract ilegale. Nu cred că există un sistem prevăzut de EASA în cazul în care o companie nu respectă regulile. Și nu știm, în plus, la nivelul statelor membre, cum se abordează acest lucru. Una dintre deputate s-a referit la uh, concediul de maternitate al uh, însoțitoarelor de bord. Noi considerăm că, într-adevăr, este periculos să mm, continue munca însoțitoarele de bord care sunt uh, însărcinate sau cel puțin să se supună presiune asupra lor pentru ca ele să continue să lucreze, pentru că uh, nu vorbim despre un loc de muncă obișnuit, uh, un loc de muncă unde cineva stă la un birou și um, face treabă de birou. Nu. Vorbim despre un job în care o însățitare de bord trebuie să fie gata în orice moment să facă față unei urgențe. Dacă este o urgență, o însăcitoare de bord s-ar putea să nu poată să reacționeze suficient de repede, poate că nu, va, nu ar putea deschide o ușă grea și asta înseamnă o punere în pericol a securității. Noi considerăm că dacă se supune o presiune atât de mare, se pune o presiune atât de mare asupra acestor însățitoare uh, de bord, ceea ce se întâmplă de multe ori în um, țările anglosaxone, asta până la urmă are efecte în întreaga Europa. Mulțumesc reprezentantul piloților, acum domnul Horn. Mulțumesc, am încercat să regrupez întrebările. S-a vorbit despre rolul OIM. Ei bine, întrebarea este, răspunsul este da, OIM are un rol de uh, juca și ar fi minunat să există o convenție în acest uh, în domeniul um, aviației civile <clears throat> sub egida OIM. Oricum, uh, deocamdată a fost greu să se obțină un angajament din partea guvernelor. Cine trebuie să um, facă prima mișcare? Ei bine, Europa pentru că dacă uh, Uniunea Europeană nu întreprinde nimic, cu greu putem cere altora să o facă, în schimb. Iar aici există instituții care pot cu adevărat să facă ceva, dacă vor. Cum se poate face ceva? Există un uh, DG Move ultraliberal și, pe de altă parte, un uh, DG ocupare mai puțin puternic. Uh, trebuie ca um, comisarii să asigure uh, conducerea și, de asemenea, și Parlamentul European are un rol extrem de important de jucat. Ei bine, cum putem, realist vorbind, să îmbunătățim uh, sistemul la nivel european. Multe dintre problemele discutate, ideea bazei de reședință, în uh, uh, privința reședinței reale pentru companiile aeriene, problema contractelor falselor contracte de lucrători independente, ei bine, angajatorii um, până la urmă pot declara ce vor. Pot să spună că baza de reședință este în locul X sau Y, pot să spună nu, contractul este unul de lucrător independent și nu fals, pur și simplu rămân la latitudinea angajatorului respectiv. Deci, trebuie să ne asigurăm că există criterii clare atât pentru stabilirea bazei de reședință, cât și pentru stabilirea dacă un contract de muncă pentru activitatea independentă este real sau fals. Deci, dacă, și dacă dorim criterii clare, dacă vom avea uh, în lipsa unor criterii clare, atunci cu siguranță um, companiile aeriene vor uh, lua hotărârile lor bazându-se quasi strict pe rațiunile comerciale. Uh, de asemenea, protecția socială este importantă și armonizarea. Toate uh, chestiunile legate de uh, îngrijiri de sănătate și așa mai departe sunt foarte importante și trebuie să fie armonizate la nivel european. În orice caz, soluții există și posibilitatea de a le face există. Apoi au mai existat câteva întrebări și anume dacă ar fi să alegem doar uh, câteva lucruri din pachetul aviației uh, care ar trebui făcute, care sunt cele mai importante. Ei bine, am să trișez puțin și n-am să aleg decât unul singur dintre aceste lucruri. Pe bună dreptate, mai mulți deputați au uh, subliniat importanța acestei schime pay to fly și zero hours, plătește ca să zbori și uh, regimul de zero uh, ore, drept uh, um, extrem de problematice. Mai, mai mult decât atât, e o nebunie și o absurditate a acest sistem. Aceste practici trebuie pur și simplu interzise interzise și doar așa problema va dispărea. Dacă interzicem aceste practici, va trebui să introducem o ucenicie obligatorie, iar în ordinea importanței, următoarele lucruri, baza de reședință, așa cum spuneam, Trebuie să vedem în, care se fa- în ce fel se face evaluarea uh, contractului. Și, de asemenea, va trebui să găsim o soluție și pentru uh, alegerea uh, țării uh, care va, um, um, în baza căreia se va, în a cărei justiție se va desfășura activitatea companiei respective. Pentru că practica uh, astăzi um, este să se piardă urma, practic, de asemenea, și iată va trebui să capete un rol mult mai serios. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului profesor Turnbull acum. Mulțumesc. Voi încerca să regrupez întrebările care mi-au fost adresate. S-a vorbit despre tensiunile existente între consumatori, angajați, DG Move, DG ocupare. Ei bine, eu cred că trebuie înțeles înainte de toate uh, înțeleasă evoluția pie pieței. Când au apărut companiile ofer practic uh, au oferit o uh, variantă, dar în um, condiții foarte diferite față de cele din ziua de astăzi având în vedere că aceste companii low cost s-au dezvoltat, acum și condițiile pe care le propun sunt foarte asemănătoare cu cele oferite de către marile companii și atunci competiția, concurența este mult mai directă. Consumatorii trebuie să dispună de informații clare și cuprinzătoare despre produsul pe care îl cumpără. Dacă nu există această informare, Uh, de multe ori această informație nu există. De cele mai multe ori uh, pasagerii nu știu care sunt condițiile. Uh, consumatorii trebuie să poată lua decizii în cunoștință de cauză. La fel cum fac și în domeniul alimentației sau stilului de viață și așa mai departe. Să fie în cunoștință de cauză. Acum, de unde putem porni și ce poate fi făcut? Ei bine, în primul rând, uh, drepturile sindicale. Există o diferență uriașă între o companie ca EasyJet, spre exemplu, care recunoaște sindicatele și care are uh, contracte colective de muncă la nivelul țării, față de o companie cum ar fi Ryanair. OIM a subliniat de, de um, curând uh, problemele legate cu neconformitatea cu legislația, uh, legislația irlandeză și a cerut Ryanair să um, rectifice această situație rapid. Dacă angajații pot beneficia de reprezentare reală, atunci se face un pas uh, foarte serios înainte pe calea rezolvării problemelor. Natura specială a transportului uh, face ca să existe un numitor comun uh, în general între transportul maritim, terestru, aerian și așa mai departe. Dar Trebuie căutate um, reguli, uh, trebuie ca sectorul transporturilor să beneficieze de reguli și norme aparte. În ceea ce privește uh, instituțiile de monitorizare și reglementare. Acestea există, dar de multe ori atunci când uh, o țară hotărăște că va pune clar în aplicare cerințele, um, compania aeriană își face bagajele și se mută în altă țară în care sunt supuși unor, așa zise, presiuni mai mici din partea autorităților. Trebuie văzut ce soluții se pot găsi pentru a preîntâmpina acesta, această posibilitate acordată companiilor aeriene. Mulțumesc, domnul Ghidis și doamna Valche au cuvântul acum. Mulțumesc! Ca și John, nici eu nu, nu cred că e cazul să ne culcăm pe uh, urechea bleagă. Am spus inițial că nu o să mai zburați niciodată la fel de liniștiți după ședința de astăzi, iată că s-ar părea că așa este. Când sectorul maritim a fost liberalizat după al doilea război mondial, Uniunea, uh, ă, ă, uh, SUA avea o flota cea mai mare din lume. lume. După liberalizare aceasta a dispărut. Să nu uităm însă că de atunci încoace au apărut foarte multe probleme de securitate în transportul maritim, mai ales în ceea ce privește uh, angajații, pavilionul și uh, baza de reședință. și de asemenea cu personalul de complezență. Faptul că acum acest personal este pescuit nu în Europa, ci la nivel mondial, ceea ce face ca problema să devină una mondială. În ultimii ani, din păcate, au apărut dovezi clare că uh, statutul de lucru al uh, um, personalului uh, navigant pune în pericol uh, securitatea, dat fiind că considerațiile comerciale uh, devin mai importante decât cele de securitate pentru personalul navigant. Lumea se orientează către OIM și alte organizații. Este clar că e nevoie de o abordare la nivel mondial, la nivel internațional. Să nu uităm, dacă facem reguli noi, acele reguli trebuie neapărat să poată fi puse în aplicare. Pentru că nimeni nu va avea nimic de câștigat din niște reguli voluntariste, niște vorbe goale, care nu vor fi aplicate și deci nu vor schimba nimic. Această abordare integrată nu trebuie să fie una discriminatorie și să implice uh, toate nivelurile, dacă se poate, nivelul internațional, uh, toate țările europene, și să și să existe un dialog între sectorul social și al transporturilor. Dar, așa cum s-a văzut la chestiunea bazei de reședință, dacă iei un concept uh, care a fost făcut pentru regulamentele de securitate și îl copiezi pur și simplu în uh, regulamentele pe uh, securitate socială, nu vei face decât să ajungi la probleme de ce? Pur și simplu pentru că nu există o definiție clară a conceptelor și deci acestea nu pot fi cu adevărat aplicate. Problema securității mai provine și din problema responsabilității. În uh, lanțurile de subcontractare, până la urmă, cine va fi răspunzător în cazul accidentelor sau pagubelor produse? cine va fi desemnat drept operator, pentru că opera, conceptul de operator este extraordinar de important când e vorba despre baza de reședință. Pe scurt, cred că trebuie subliniate trei lucruri. Legislația aplicabilă în, uh, va trebui să țină pasul cu vremurile și de asemenea va trebui să se inspire din experiența uh, transportului maritim. De asemenea, uh, să nu uităm dimensiunea internațională și faptul că multe dintre companii au uh, reședința în afara UE. În al doilea rând, chestiunile legate de contracte încă o dată, dorim interzicerea acestui, acestei scheme pay to fly, dar să nu uităm că aceste um, posibilități există pe piață pentru că mm, sunt uh, cerute și sunt oameni care, sunt mulți piloți care sunt dispuși în continuare să um, zboare în astfel de condiții pentru că nu prea au de ales. În ceea ce privește uh, luarea de deciziilor privitoare la securitate de către piloți, uh, vă reamintesc că poziția precară pe care o au, contractul precar pe care îl piloții îl au, fac ca aceste decizii legate de securitate să nu mai fie uh, luate cum trebuie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru participarea la aceste audieri, audiere. Mulțumesc și celor care au adresat întrebări. Sunt convinsă că ne vom mai întâlni pe viitor și vă asigur că vom uh, lua măsuri pe baza informațiilor și situațiilor relevate. De ani de zile ne-am implicat în sectorul transporturilor, în comisia noastră, comisia de ocupare, dar am vorbit mai degrabă despre cabotaj și transportul rutier. Atunci când comisia a, iar comisia a cerut Universității de la Ghent realizarea unui studiu asupra piloților și condițiilor de lucru, și noi, la rândul nostru, am uh, început să analizăm și alte tipuri de transport. Și e clar că problemele nu se rezumă doar la un tip sau un sector de transport. Acum uh, comisia trebuie împinsă către acțiune, o acțiune susținută va avea loc o audiere la comisie, la care probabil veți fi invitați și dumneavoastră. Și este clar că situația trebuie să se schimbe. Bazându-ne pe toate informațiile de care dispunem uh, și care ne provin din mai multe uh, părți implicate în, aviație, în sectorul aviației civile. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și pentru implicare și sunt convinsă că ne vom revedea în curând. Vă mulțumesc. Uh, when it comes to um, yes, uh, we are now suntem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi. Utilizarea eficientă a resurselor, tranziția către o economie circulară. E vorba de examinarea celor 67 de amendamente la proiectul de aviz la raportul din propria inițiativă al ENVI cu privire la utilizarea eficientă a resurselor. Dau cuvântul domnului raportor, domnul Beghin. Aveți cuvântul. Grazie, signora președinte. Eu eh, vorrei... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele aduse am uh, observat cu plăcere că au fost uh, niște sugestii destul de unitare. Am să încerc să iau uh, în considerare toate aceste uh, propuneri și uh, uh trebuie să mă refer la propunerea comisiei. S-a încercat uh, introducerea unui model de în economie circulară care ar putea să genereze locuri de muncă la toate nivelurile. De aceea am, am gândit la, nu doar la întreprinderi, ci la întreaga societate să fie educată pentru a se renunța la modelul de consumatorism um, exagerat pentru a avea un model mai uh, durabil, având în vedere de dimensiunea uh, locală și um, mai ales beneficiile pe care le aduce um, o astfel de abordare, mai ales în uh, cazul regiunilor cel mai puțin, cel mai vulnerabile. De aceea, S-a dorit um, să se uh, susțină această um, inițiativă prin uh, investiții um, europene, prin inițiative fiscale, reducerea impozitelor pentru anumite utilizarea de resurse regenerabile, reducerea TVA-ului și așa mai departe. Pentru că e vorba de o risipă de resurse prin deșeuri și că ar fi mult mai bine să mizăm pe reciclare și atunci trebuie să se vegheze mai um, bine asupra achizițiilor publice în special, să se acorde prioritate chestiunilor de mediu pentru a se atinge obiectivul um, economiei circulare. Acest lucru nu se întâmplă peste noapte, dar prin um, acțiuni concertate se poate face un progres. E important să renunțăm la cuvinte și să punem osul la treabă. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor din numără pentru amendamentele lor și aștept cu mare deschidere contribuțiile tuturor. Thank you, Mr. Lavrigier. Mulțumesc. Domnul Laviu. Domnule, domnule Lavrigier. Mulțumesc, președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, în special doamnei uh, raportor, doamna Beghin, și raportorilor din uh, umbră și celorlalți colegi care au lucrat la acest text și aș dori și eu uh, să le mulțumesc uh, consilierilor de la grupurile politice pentru contribuția lor, pentru că adesea îi uităm. Um, cât despre amendamente, o mare parte dintre acestea mi se pare interesante și convin liniei politice apărate de PP. Vor mai fi câteva modificări de făcut pentru a găsi un acord um, între toți. Însă aș dori să le menționez colegilor că sunt sceptic vis-a-vis -vis de alineatele 1 și 8. La primul alineat, mi se pare că am putea să găsim un consens pe fond. Suntem de acord că e păcat uh, că Comisia a retras pachetul legislativ prevăzut inițial pentru economia circulară, însă trebuie să observăm că s-a angajat ca um, până la sfârșitul anului să vină cu o nouă propunere. Așadar, trebuie la acest alineat să găsim cuvintele potrivite pentru a angaja o, un demers pozitiv, constructiv uh, și să nu creăm un uh, raport de forțe inutil cu Comisia, care nu ne permite să avem uh, garanții precise. Cât despre alineatul 8, da, sigur, vrem să invităm statele membre să încurajeze dezvoltarea unei economii circulare, însă să fim atenți să nu avem o abordare prea um, obligatorie pentru că e vorba aici de un adevărat uh, proiect economic, social și de mediu. Nu trebuie să fie vorba de un cost uh, suplimentar pentru statele membre care deja se confruntă cu cereri de reducere a deficitelor publice. Mulțumesc. Uh, thank you. I give the floor to Mr. Silchi. Mulțumesc, domnul Silchiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και εμείς ως ΚΟΕ πρέπει να πω να τι τροπολογίε που κατέθηκα από συναδέλφου. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi, doamnă președinte, și noi de la GUE suntem de acord cu multe dintre amendamente. Uh, lucrurile merg în direcția protecției angajaților, dar și uh, este vorba și despre siguranța lor. Sprijinim unele dintre amendamente, însă ne-am bucurat. de asemenea dacă am putea găsi amendamente de compromis Asta în ceea ce privește investițiile publice, economie durabilă și așa mai departe. Însă nu putem fi de acord cu amendamentele ce țin de impozitarea um, de consumatorului până la urmă. Nu suntem de acord um, cu asta. De aceea am și depus amendamente în acest sens. Este important să protejăm mediul, dar trebuie să și uh, protejăm locurile de muncă. De aceea este uh, important să avem locuri de muncă decente și pe termen lung. Putem să ne uh, declarăm așadar disponibilitatea de a lucra la amendamente de compromis împreună cu raportarea stăm la dispoziție doamnei raportor, îi mulțumim pentru munca depusă până acum și spunem încă o dată că suntem dispuși să cooperăm. Mulțumesc. Termenul este Termenele sunt următoarele. Votul la EMCLă va fi 28 mai, votul la ENVI pe 16 și 17 iunie iar votul în plenară va fi în iulie 2015. Punctul 15 de pe ordinea de zi, antreprenoriatul social și inovația, inovarea socială în lupta împotriva șomajului, este vorba de examinarea raportului din proprie inițiativă al raportoarei uh, Veronica Lupe Fontanie, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, astăzi prezentăm acest uh, proiect cu privire la antreprenoriat social și inovare socială în combaterea șomajului. Este o temă foarte importantă dacă ținem cont de faptul că economia socială este un sector care oferă locuri de muncă la peste 10 milioane de lucrători și reprezintă 10% din uh, întreprinderile din Uniunea Europeană. În lumina acestor date, e vorba de un sector foarte important în ziua de astăzi și uh, are posibilități mari de creștere în viitor. De, așadar, este esențial ca Parlamentul uh, European să-și poată exprima opinia în acest sens. Când am redactat uh, raportul, am ținut cont de recomandările făcute de mai multe asociații uh, ale reprezentanților din sector, cărora le mulțumesc, și cred că am reușit să conturăm principalele idei uh, în raport. Evident, la toate, cu toate rapoartele, ne dăm seama că numărul de pagini ne ne face, ne, nu ne permite să includem toate ideile pe care le-am dorit, dar sunt convinsă că um, prin contribuțiile tuturor um, raportorilor din umbră și um, celorlalți membri vom putea să ajungem la un text bun și vom um, reuși să-l încheiem până pe 21 mai la ora 12. Trebuie să vă spun că și eu voi veni cu câteva amendamente pentru a îmbunătăți textul și să corectez câteva puncte unde am observat niște greșeli. În primul rând, vreau să spun că am încercat să facem o diferență între întreprinderile din economia socială de cele tradiționale. E foarte important. Obiectivul um, întreprinderilor din economia socială este um, îndeplinirea obiectivului său uh, social, care poate să fie crearea de locuri de muncă pentru comunitățile vulnerabile, prestarea de servicii pentru membrii săi sau uh, generarea unui um, social, um, unui, un impact social și de mediu pozitiv. Și um, asta e diferența față de întreprinderile convenționale. Nu contează maximizarea profiturilor, care de fapt este obiectivul uh, întreprinderilor convenționale. Așadar, este foarte important să facem această distinție, pentru că uh, nu e, nu e același lucru. Mai sunt unele companii care au uh, activități de răspundere socială a întreprinderilor, lucru foarte bun, care trebuie sprijinit, însă, fără îndoială, aceste întreprinderi care au, au până la urmă un, um, un obiectiv social, dar nu este obiectivul lor principal. De fapt, um, obiectivul principal este acela al activităților comerciale sau uh, cu profitabile. Și de aceea am încercat să definim economia socială, însă cred că ar fi foarte important să ascultăm și părerea raportorilor din umbră cu privire la această definiție. Apoi, în ceea ce privește um, economia socială, bine, aceasta are un impact uh, foarte bun asupra îndeplinirii obiectivelor strategiei 2020 și în special asupra obiectivelui de reducere a sărăciei și um, de o creare de locuri de muncă. În plus, e, pentru că nu se concentrează pe profituri, întreprinderile din economia socială au o strategie pe termen lung, astfel încât produsele și serviciile pe care le oferă să fie competitive pe termen lung. Și de aceea inovarea și antreprenoriatul social um, este o chestiune care este în sine, de la sine înțeleasă. Și Vă spun că eu cunosc mai bine realitatea spaniolă și lucrurile stau destul de bine într-o uh, țară cum este Spania, unde sunt probleme mari legate de șomaj și unde criza a obligat multe companii să își închidă porțile, noi am putut observa că întreprinderile din economia socială nu doar că au putut să reziste mai bine, ci din 2008 s-au creat 170.000 noi locuri de muncă și 25.000 de noi întreprinderi. Asta în Spania, într-o perioadă de criză. Însă, așa cum s-a stipulat și în raport, există mai multe aspecte unde care vor trebui îmbunătățite pentru ca întreprinderile de economia socială să își atingă potențialul maxim. Sunt și probleme obișnuite cu care se confruntă și companiile obișnuite, dar uh, la acestea se adaugă unele specifice ale acestora și ideile preconcepute că dacă sunt uh, întreprinderi uh, din economia socială, înseamnă că sunt mai puțin competitive. Și de aceea este nevoie să scadă excesul de birocrație și, și să crească accesul la finanțare. Încă un lucru foarte important este Uh, important să sprijinim aceste întreprinderi din um, economia socială și anume să se monetizeze datele care, se, care le vizează și să se facă schimburi de bune practici pentru a îmbunătăți participarea acestor întreprinderi în sector. Și încă un lucru foarte important al raportului se referă la finanțare. Întreprinderile din economia socială au mai multe probleme decât uh, cele tradiționale și în plus, pe lângă ajutoare din fondurile europene, trebuie să venim și cu surse alternative, cum ar fi microcreditele sau microfinanțarea colectivă. Am vorbit dimineața despre acest subiect și cred că e un subiect care e important și în acest raport. Apoi, Fondul European pentru Investiții Strategice trebuie să țină cont de acest sector. Și, în sfârșit, în încheiere, domnul președinte, mă voi referi la subiectul foarte important al formării. Trebuie să fie clar că învățarea pe tot parcursul vieții este importantă pentru înnoirea și adaptarea cunoștințelor și pentru a dispune de o mână de lucru calificată. Învățarea trebuie să fie vârful de lance al viitorului. Și uh, dacă investitorii au o percepție bună cu privire la antreprenorial și principiile economiei sociale, va fi mult mai ușor ca economia socială să devină mai inovatoare, mai rezistentă și mai uh, atractivă în viitor. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc! Urmează raportul din urmă de la SND, care este Brando Benifei. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să felicit uh, pe raportoare pentru acest proiect de text. Sunt uh, de acord în mare cu cu marea parte a, a ideilor din text și cu formularea. Desigur, cu plăcere voi contribui și eu cu părerea mea și cu linia grupului la textul final. În primul rând, mi se pare foarte bine că documentul evaluează gravitatea crizei economice din Europa și impactul asupra sărăciei, asupra excluziunii sociale, asupra șomajului și în special asupra șomajului în rândul tinerilor. Și de aceea este absolut necesară o schimbare la nivel național, dar și la nivel european, mai cu seamă. Trebuie să intervenim în economia socială, în companii și în toate programele care pot îmbunătăți uh, situația socio-profesională din Europa. Evident, uh, trebuie să ne gândim la faptul că economia socială, pe lângă la uh, faptul că are o, o activitate economică, are și o serie de valori Um, o uh, durabilitatea, incluziunea, uneori merge un pic uh, în paralel cu logica de antreprenoriat a societăților în general, care în general se gândesc doar la profituri, la cum să creeze cât mai multe profituri. Cred că textul nostru trebuie să învețe un pic și din bunele practici din sector, care trebuie să fie menționate. Acestea ar putea să fie utile tocmai în schimbarea de mentalitate. Încă un lucru care pare foarte important este capacitatea întreprinderilor din economia socială de a crea locuri de muncă. Cu alte cuvinte, înseamnă că au capacitatea de a-și maximiza impactul social. Voi veni cu o serie de amendamente în acest sens, um, dar în general um, și sper că majoritatea mă va sprijini. Aș dori să cer o lămurire, um, doamne raportor, cu privire la alineatul 17 se spune că um, Comisia trebuie să um, aplice un nivel cât mai ridicat de flexibilitate în ceea ce privește ajutoarele de stat pentru întreprinderile din economia socială. E un comentariu general sau e vorba de un caz concret în care aplicarea normelor europene în materie de ajutoare de stat a fost o problemă pentru întreprinderile din sector? Pentru că în acest sens aș dori să am mai multe detalii. Mulțumesc. Marian Harkin. Mulțumesc, doamna Marian Harkin. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Și scuze, doamnei raportor, că am ajuns târzit, târziu, însă am parcurs uh, textul dumneavoastră, domnul raportor, și trebuie să vă spun că sunt uh, de acord uh, cu liniile sale mari în special cu principiul faptului că obiectivul oricărei întreprinderi sociale trebuie să aibă un impact social, nu să aibă un maximum de profit. Exact acest lucru se spune în regulamentul 2013 cu privire la uh, fondul privind fondurile pentru antreprenoriatul social. De asemenea, sunt de acord că, deși există uh, baze regionale și locale, uh, măsurile lor um, pot contribui foarte mult uh, la îmbunătățirea coeziunii teritoriale și sociale. Alte câteva comentarii, pe scurt. Aș dori să includ în acest raport, dacă se poate, ideea că, din punct de vedere cultural, una, unele dintre ideile despre antreprenori uh, descurajează asumarea de riscuri, uh, iar um, acest lucru poate să um, însemne foarte mult, pentru că um, Oamenii care își asumă riscul sunt cei care inovează, care vin cu idei noi, cu soluții inovatoare la chestiuni sociale. Așadar, cred că ar trebui cumva să subliniem educația pentru antreprenoriat. Am citit câteva amendamente uh, în alte rapoarte uh, cu privire la acest subiect. Nu, nu cred că uh, educația n-ar trebui să fie Um, luată separată, ar trebui să fie implicată cumva. Um, elevii să um, participe în cadrul companiilor, să fie încurajați să participe la tot felul de evenimente care să le uh, dea marjă de uh, manevră, să le permite să-și uh, lase să acționeze gândirea inovatoare. Cred că acest lucru este important. Oamenii când se gândesc la antreprenori, se gândesc la Bill Gates sau Um, alții multimilionari, dar nu tot antreprenoriatul este um, concentrat doar către profituri și din ce în ce mai mulți antreprenori uh, astăzi combină uh, dimensiunile de antreprenoriat și cele sociale în um, activităților. Cred că acest lucru trebuie să fie încurajat activ și ar trebui să facă parte din, din învățământ, din educație, pentru că mulți tineri în special vor fi atrași de astfel de idei. Și încă două, nu, o întrebare în restul domnului raportor. La punctele 10 și 11 vorbește despre directiva privind uh, achizițiile publice și uh, îndeamnă statele membre să se asigure că aspectele sociale și așa mai departe sunt incluse uh, în procedurile de achiziții publice. Acum, întrebarea mea pentru doamna raportor este că eu nu prea cunosc foarte bine directiva în detalii. Îndeamnă statele membre să includă uh, criterii sociale în uh, procedurile de achiziții publice. Nu știu dacă știu că directiva permite acest lucru, însă uh, ce se întâmplă? Statele membre nu fac asta sau uh, altele, sau sunt unele pe cale să, nu prea înțeleg, vreau să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile și cred că unul dintre lucrurile mm, la care m-am gândit când am citit uh, textul, mai ales după ce tocmai am terminat un aviz cu privire la tip, a fost să mă gândesc cum ar funcționa ceva mm, de genul acesta de, dacă am um, negocia o înțelegere cu americanii, cum am reușit să protejăm această protecție pe care încercăm să o uh, acordăm întreprinderilor sociale. Și acum, reluând uh, ce a spus colegul de la socialiști, când raportoarea a cerut flexibilitate în ceea ce privește ajutoarele de stat, în ceea ce privește întreprinderile din uh, economia socială. Știu că există regula de minimis, dar uh, Uh, aș vrea să o întreb doamna raportor cam cum vedea lucrurile aici, care sunt ideile ei. Altfel, uh, cred că e o muncă uh, deosebit de bună și aș cu interes să colaborăm. Thank you, Mr. Silchiotis. Mulțumesc, domnul Silchiotis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, καταρχήν να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια, την κυρία Φοντάνια. Mulțumesc. Σε dori să δάμνα Φοντάνια, ραπορτουάρα, πέντρου Fontanie, raportoarea, pentru depusă. Pentru noi, la GUE, este foarte, sunt foarte importante aceste întreprinderi sociale care au un rol uh, social în Uniunea Europeană. În Cipru există o mișcare, o întreagă mișcare um, care a adunat um, experiențe de ani de zile în acest domeniu Însă, până la urmă, o inițiativă unică nu poate înlocui statul. Important e ca statul să ofere protecție socială, să asigure locuri de muncă, să stimuleze integrarea și să se asigure că oamenii sunt pe piața locurilor de muncă. Politica, însă, din păcate, nu prea se ocupă de asta și asta numai dacă ne, gândim, când ne gândim la memorandum, troica, austeritate, uh, toate acestea au dus la excluziune socială, șomaj în uh, statele membre. Și în plus, multe industrii din statele membre au trebuit să uh, au, au dispărut și practic evoluția socială a fost distrusă trebuie să uh, facem pași pozitivi și avem nevoie de soluții integra integratoare care nu pot veni decât de la autorități publice. Statul trebuie să investească, autoritățile publice trebuie să investească. Apoi s-a vorbit despre întreprinderile sociale, despre inovația socială. Toate acestea sunt foarte generale și Tocmai de aceea noi vom depune amendamente pentru a uh, face ca acest uh, termen să fie mai precis. Doamna Karima Deli, din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei raportor pentru munca sa de o foarte bună calitate. Iată, un astfel de raport venind de la PPE poate fi chiar surprinzător uneori. Am senzația că ați înțeles foarte bine uh, sensul pe care îl acordăm uh, întreprinderilor sociale și l-ați luat în, uh, în serios. Însă cred că lipsește puțin viziunea globală. Ce vreau să spun? Pentru noi, la Verzi, nu vorbim despre antreprenoriat social, dacă nu, acesta nu include conceptul de solidaritate. Nu este un detaliu, este vorba de faptul că economia socială și uh, solidară nu trebuie să fie uh, un fel de insignă decorativă uh, a economiei în general. Economia socială în general este solidară poate să fie aplicată în orice domeniu al economiei. Este vorba mai ales de un model, un model care trebuie să fie uman, care să fie bazat pe cooperare, un model care să fie democratic. Altfel spus, dragi colegi, este un model care aduce cu sine noi valori comparativ cu cele dominante de pe piață în ziua de astăzi. Ce este astăzi caracteristic pentru economie? concurența feroce, dumpingul social, am văzut asta și mai devreme, în audierea de mai înainte, au de suferit uh, atât salariații cât și consumatorii și, din păcate, responsabilitatea socială a întreprinderilor nu mai este suficientă pentru a uh, contrabalansa toate aceste evoluții. Deci, economia socială, antreprenoriatul social trebuie să fie în miezul acestui raport și trebuie să contrabalanceze tocmai aceste evoluții. Este esențială această economie pentru a crea locuri de muncă. Este un mod de a ne asigura că mâine locurile noastre de muncă vor fi mai durabile, mai stabile și mai ales că vor fi locuri de muncă ce nu pot fi delocalizate. Deci economia socială și solidară trebuie să uh, fie și guvernată într-un mod adecvat. Vedem uh, cu ajutorul acestui tip de economie cum uh, indicatorii noștri actuali sunt pur și simplu depășiți. Este adevărat, pentru că acești indicatori nu corespund realității, nu măsoară realitatea și nu corespund nevoilor cetățenilor europeni. Deci economia socială este un mod de a merge dincolo de simpla creștere. Și dacă creșterea nu revine, economia socială și solidară va crește în amploare. Ați vorbit despre dificultățile întreprinderilor sociale să găsească finanțare. Eu cred că trebuie să mergem mai departe. Trebuie să avem curajul să vorbim despre fiscalitate. Vorbim de mai multe ori despre o fiscalitate specifică pentru a ajuta IMM-urile, și noi suntem pentru, cu anumite limite, bineînțeles. Însă de ce să nu ajutăm întreprinderile sociale și solidare pentru că ele îi ajută pe cetățeni să uh, lucreze și să trăiască mai bine. Mă gândesc, de exemplu, la cele 160.000 de cooperative europene în care lucrează aproximativ un sfert de persoane, din persoanele care lucrează în antreprenoriatul social. Am spus asta și uh, când vorbeam despre tineri. Uh, cooperativele trebuie să fie mai bine recunoscute la justa lor valoare și uh, trebuie să le sprijinim pentru că din ce în ce mai mulți dintre concetățenii noștri lucrează în astfel de cooperative. Apoi, doar 6% din, anga- din angajații europeni lucrează în acest domeniu. Este un sector că, căruia nu îi se acordă destulă valoare. Trebuie să mergem mai departe. Închei imediat, doamnă președinte. Trebuie să ajutăm micile întreprinderi să rămână stabile. Multe dintre ele nu reușesc să depășească primul an, deci trebuie să le ajutăm să, să fie menținute pe termen lung. Și în plus, pentru că știți că suntem ecologiști, uh, suntem la 8 luni de un mare summit, summitul de la Paris, și legătura între economie și mediu este prea puțin menționată în acest raport și tocmai această legătură este un mod de a crea o societate nouă, mai solidară. Deci trebuie neapărat ca aceste obiective să fie menționate în acest raport. Deja trebuie să vorbim despre respectul obiectivelor de coeziune socială și teritorială, dar apoi să și menționăm uh, protecția mediului. Eu voi depune o serie de amendamente în acest sens plus. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru aceste câteva secunde pe care le-am primit în plus. Mulțumesc. Doamna Laura Agea nu este aici, însă doamna Beghino va reprezenta. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de, așa cum a spus și doamna raportor, economia socială este importantă pentru dezvoltare după, în urma crizei în raportul de proprie inițiativă uh, există câteva puncte pe care am dorit să le subliniem. Fiecare stat membru ar trebui să sprijine economia socială prin stimulente fiscale pentru a reduce costul forței de muncă și același lucru este valabil pentru antreprenoriat social, pentru școli și așa mai departe. În plus, este important să avem un schimb de bune practici. Avem nevoie de o diferențiere clară între responsabilitatea socială a întreprinderilor și antreprenoriatul social. Când se folosește responsabilitatea socială a întreprinderilor pentru a obține rezultate sociale și de mediu, asta are un impact uh, important. De exemplu, se reduce șomajul. În plus, uh, și companiile ar trebui, dacă acționează astfel, să se bucure de aceleași stimulente fiscale ca antreprenoriatul social. Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Fontanie încă o dată, dacă dorește să adauge ceva. Dacă puteți uh, să fiți cât se poate de succintă, cu atât mai bine. Da, domnul președinte, foarte pe scurt. Cred că am văzut cu toții că va trebui să discutăm pentru a îmbunătăți semnificativ acest raport și cred că poate să fie foarte interesantă contribuția tuturor grupurilor, pentru că, fără îndoială, pentru comisia noastră este o temă esențială. Cât despre ce a spus colegul de la socialiști, sunt de acord cu el, se, cred că se pot aduce multe lucruri bune. Când vorbeam despre punctul 17, mă referam la o la lucruri în general, dar m-am bazat pe ce mi-au spus uh, asociațiile cu care m-am întâlnit, pentru că s-a menționat de multe ori că multe întreprinderi din uh, economia socială nu puteau să solicite ajutoare pentru că aveau uh, prea mulți angajați. Deși făceau parte din economia socială. De aceea vorbeam de o flexibilitate mai mare. Când vorbim de întreprinderi de economie socială, dacă au 200 de angajați, a fost un exemplu pe care mi l-au dat asociațiile din Belgia, nu puteau să ceară ajutoare deși erau întreprinderi uh, care clar aparțineau total economiei sociale. Sigur, aștept amendamentele dumneavoastră și cred că discuția va fi una importantă. Cât despre TTIP și întreprinderile sociale, Cred că colega mea poate să mă ajute mai mult, pentru că e o temă complicată și, sincer să fiu, nu m-am gândit prea mult la impactul pe care ar putea să-l aibă asupra întreprinderilor sociale. De asemenea, vreau să-i spun um, colegului de la GUE um, că tema definiției uh, întreprinderilor sociale este complicată și dacă putem să o lămurim mai bine, foarte bine. Iar doamnei Dali, vreau să-i mulțumesc pentru cuvintele amabile pe care mi le-a adresat, dar vreau să-i spun și eu că solidaritatea nu e de stânga, solidaritatea e a tuturor. Și chiar nu știu um, um, exemple de întreprinderi din, din economia socială din uh, orașul meu, Saragossa. Este un cartier în Saragossa unde există o întreprindere a locatarilor, să spunem, a celor din cartier, uh, care are o activitate exemplară, care a, a dat multe locuri de muncă și de curând am citit o notă de presă a președintelui acestei asociații care a spus că în toți anii de când există democrație în Spania, Uh, cel mai bine am, uh, au lucrat când uh, primăriile erau, aparțineau popularilor. Deci vreau să vă spun că solidaritatea chiar nu este doar a stâncii, este a tuturor. Și cred că vom face cu toții o treabă bună și cred că dacă avem răbdare vom putea să dezbatem și să lucrăm foarte bine împreună. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Deadline for Mulțumesc. Termen pentru amendamente după cum a spus și doamna Fontanie, 21 mai la prânz. Discutarea amendamentelor pe 15 iunie și votul la Ample pe 15 iulie. Punctul 16 pe ordinea de zi, reducerea sărăciei cu atenție specială pentru sărăcia în rândul copiilor. Dau cuvântul raportoarei doamna Zubar. Obrigada, Sra. Presidente. Uh, o problema da pobreza infantilă... Mulțumesc, doamnă președinte. Problema cu sărăcia în rândul copiilor ah, este una dintre cele mai importante surse de rușine pentru Uniunea Europeană. Între 2007 și 2012, numărul copiilor ah, cu risc de excluziune, și sărăcie, excluziune socială și sărăcie a crescut în 2007, un milion de copii erau afectați. Între 2011, un milion între 2011 și 2012. Riscul a crescut de la 26,5 la 28%. În 2013, conform Eurostat, 26,5 milioane de copii în Uniunea Europeană riscă să cadă uh, în sărăcie sau în, riscă să fie excluși social. Toate organizațiile, ONG-urile, organizațiile internaționale, în mod unanim spun că sărăcia în rândul copiilor a crescut în uh, principal din cauza a doi factori. În primul rând, o creștere a inegalităților sociale, având în vedere redistribuția bunăstării, și în al doilea rând din cauza politicilor de ocupare care, după cum știm, au dus la salarii uh, nete și reale scăzute. În unele țări, uh, acest, uh, cu, ca, cu respectarea politicilor troicii, acest fenomen a crescut în mod îngrijorător. În Portugalia, între 2010 și 2013, aproximativ un milion de copii nu au mai primit sprijin social sau o alocație familială între 2010 și 2012, 43.000 de familii uh, nu au mai primit uh, sprijin social. În situația uh, cea mai bună a Uh, copiilor este în statele nordice, Austria, Slovenia și țările de jos, pentru că în continuare s-a oferit ajutor, ajutor uh, familiilor pentru educație, printre altele. Țări uh, precum Grecia, Portugalia, Spania investesc mult mai puțin în copii. UNICEF ne spune că reduceri bugetare, mai ales în țările mediteranene, au dus la inegalitate crescândă și au um, scăzut condițiile de viață ale copiilor. Așadar, și spun asta și în raport, trebuie să spunem că aceste politici și cei care le-au promovat în Uniunea Europeană riscă să încalce drepturile copiilor și uh, să încalce angajamentele internaționale pe care și le-au asumat în diferite convenții sociale. Dacă acestea sunt uh, cauzele sărăciei în rândul copiilor, noi considerăm că sunt foarte clar uh, definite și trebuie să le atacăm. În raportul nostru am făcut câteva recomandări, mă voi referi doar la câteva dintre ele. În primul rând, statele membre ar trebui să ofere stimulente să, să ofere alocații pentru a sprijini copiii. În plus, am dorit ca Comisia Europeană să nu mai insiste asupra reducerilor fondurilor în domeniul administrativ și să insiste asupra serviciilor publice. Ar trebui să uh, ia în considerare propria lor publicație din 2013 referitoare la sărăcia copiilor. Comisia Europeană și Parlamentul European ar trebui să folosească oportunitatea oferită de revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual pentru a majora creditele destinate Fondului Social European și programului de ajutor alimentar pentru persoanele cele mai uh, defavorizate. De asemenea, recomandăm ca toate statele membre să acorde acces la învățământ uh, gratuit, mai ales uh, în, uh, pentru copii foarte mici. Considerăm că transportul, transportul către școală ar trebui să fie asigurat și el. În plus, ar trebui să existe asigurare de um, îngrijiri de sănătate gratuite, și să se garanteze, mai ales pentru bebeluși, o îngrijire a sănătății cu îngrijiri pre- și postnatale oferite, inclusiv pediatrii, dentiști și așa mai departe. Considerăm că inegalitățile, acolo unde există, există cele mai mari uh, inegalități, uh, tocmai acest lucru ar trebui să fie compensat prin servicii sociale. După cum știți, pentru că nu există foarte mult uh, spațiu, nu am putut uh, face mai multe recomandări și propuneri, cu toate că ne-am fi dorit să facem acest lucru. Sperăm însă că cu ajutorul amendamentelor vom putea completa lacunele acestui raport. Sperăm că această comisie va putea elabora un raport care până la urmă să identifice problemele și să propună soluții reale, care să fie alternative reale la ceea ce am văzut până acum, evoluții care au cauzat tragedia de astăzi. Mulțumim, doamna Soidrova. Oui, merci la présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnei raportor. Țin să vă mulțumesc pentru acest uh, raport, uh, pentru că vizează reducerea inegalităților. Este vor, uh, mai ales pentru copii un subiect extrem de important sărăcia copiilor duce la inegalități. Acest lucru este evident. Deci reducerea acestor inegalități înseamnă reducerea sărăciei. Iar sărăcia copiilor merge mână în mână cu situația socială a propriilor lor familii. Deci, deci depinde de calificarea, de locul de muncă al părinților, și de numărul de copii dintr-o familie. Deci, dacă dorim să se, să se reducă re, sărăcia în rândul copiilor, trebuie să ne concentrăm înainte de toate pe veniturile familiei și apoi pe serviciile publice, mai ales în ceea ce privește educația. În raport se vorbește despre sporirea ajutoarelor sociale. Da, și aceasta este o cale, dar cred că trebuie mai degrabă să se vizeze părinții care, în ciuda faptului că lucrează, câștigă prea puțin. Trebuie să se vorbească de asemenea despre părinții amenințați de șomaj sau uh, cei care sunt la șomaj și nu-și găsesc de muncă. De aceea mi se pare că accentul din acest raport uh, este mult prea exclusiv atunci când vorbește doar despre ajutoarele de stat. Eu aș prefera o abordare mai degrabă inclusivă. Ce vreau să spun prin aceasta? Ei bine, soluția pentru familii ar fi de ajutor social pe termen scurt și măsuri sociale care să îi favorizeze pe și pe părinți pe lângă copii. De asemenea, care să faciliteze uh, accesul la un loc de muncă pentru părinți, așa cum spunea și doamna raportor. Trebuie să, uh, ca raportul să se concentreze mai mult pe calitatea și accesibilitatea serviciilor publice, uh, cum ar fi cele de îngrijire a sănătății și, înainte de toate, de educație. Știu că la alineatele 9, 10 și 11 se vorbește despre aceste elemente, dar din punctul meu de vedere nu se vorbește suficient. Ba chiar uh, insuficient mi se pare mie, dată fiind importanța educației. Educația este un element hotărător pentru mobilitatea socială. Cu alte cuvinte, dacă nu vrem să reproducem sărăcia în generațiile următoare, trebuie să ne concentrăm pe calitatea educației copiilor. și pe calitatea uh, formării, pe competențele dobândite, pentru că acestea sunt hotărătoare în viitorul copiilor. voi uh, încerca să îmbogățesc acest raport cu propriile mele amendamente și sper realmente că acest uh, raport va îmbunătăți situația copilor. Vă mulțumesc! Iuta Steinrück. În primul rând, mulțumesc doamnei Zuber pentru un raport uh, chiar foarte bun. Este clar că limitarea de spațiu a făcut să nu putem include totul uh, și cred că putem compensa asta prin amendamente bune. Sărăcia în rândul copiilor mi se pare că, mai ales în Europa, este un subiect foarte dureros. Ar trebui să ne referim la toți copiii, copii a ai căror părinți au un loc de muncă, dar și ai căror părinți nu au un loc de muncă Există părinți care lucrează, însă câștigă atât de puțin încât uh, trăiesc în sărăcie. Nu trebuie să îi categorisim pe copii în funcție de statutul părinților, ci toți copiii să fie tratați la fel. Iar uh, consecințele politicii de austeritate uh, au depus uh, presiune și asupra bugetelor naționale și asta a înrăutățit în mod semnificativ situația copiilor din Europa. Doamna Blinkeviciute îi mulțumește doamnei Zuber uh, și mai are câteva, și mai avem câteva observații. Grupul SND de mai multe ori s-a gândit la uh, o garanție pentru copii care să fie similară cu garanția pentru tineri și să ofere posibilitatea de a lua măsuri cât mai extinse pentru a combate problema sărăciei în rândul copiilor. Doamna Blinkeviciute este de acord cu doamna raportor că trebuie să există o, o abordare, bazat, abordare juridică pentru a combate sărăcia în rândul copiilor, însă comunicarea din 2013 a Comisiei cu titlul Investiția în copii, să spargem uh, cercul vicios al dezavantajării, uh, este considerată uh, o bună bază pentru acțiunea noastră. Doamna Blinkeviciute ar vrea de asemenea ca problema malnutriției să fie menționată mai mult, pentru că efectele unei uh, alimentații nesănătoase se simt de-a lungul întregii vieți ai acestor copii. Dincolo de asta, raportarea noastră din umbră își dorește o um, un accent mai puternic asupra educației, acces la educație, uh, acces egal, echitabil la educație, acces um, copiilor din uh, straturi sociale mai sărace. În continuare există o excluziune a copiilor din aceste pături mai uh, sărace, dar avem și exemple bune în unele state europene. În plus, uh, important este, de exemplu, că există și părinți care au nevoi mai multe decât alții, um, nevoi mai, nevoie mai mare să fie sprijinite. Iată câteva idei uh, pe care le-am putea include în raport um, împreună. Uh, Ideea uh, principală este să nu ne gândim uh, la nivel politic de grupuri, ci să acționăm în interesul copiilor. Mulțumesc, doamna Zitlanska. Pani predsedajúca, dovolte aj mne v prvom Vă mulțumesc, doamnă președinte. Țin să mulțumesc uh, raportoarei. E vorba de un subiect care mi-e tare drag și e nespus de important să acordăm suficient timp și atenție acestui subiect. Cred că sunt multe idei bune în acest raport, în ceea ce privește politicile de prevenire de la articolul 8, alineatul 8. Într-adevăr, de multe ori, um, copiii trebuie să se ducă la școli speciale doar din cauza faptului că sunt săraci. și de multe ori aceasta înseamnă o, un impact asupra relațiilor cu familia și un impact general asupra vieții, întregii vieți. Trebuie asigurată o educație de calitate, inclusivă, pentru toată lumea, atât pentru copii uh, uh, de asemenea și pentru copiii dezavantajați și copiii din uh, comunități uh, uh, dezavantajate. Gândiți-vă la copiii din comunitatea romă și la copiii cu dizabilități. Aș, mi-aș dori ca raportul să vizeze mai mult și aceste chestiuni, tocmai de aceea voi înainta amendamente în acest sens. De asemenea, activitățile din afara programei școlare ar trebui uh, să câștige în importanță. De multe ori, uh, copiii săraci uh, uită tot ce au învățat în timpul vacanțelor, când practic nu mai au nimic de făcut. Ar trebui să asigurăm că există programe Um, în afara programei școlare și pentru perioadele de vacanță pentru copiii uh, dezavantajați. De asemenea, ar trebui să se pună uh, accentul pe o alimentație de calitate și în cantitate suficientă pentru acești copii. În Slovacia, mulți copii vin flămânzi la școală și dacă nu mănâncă o masă caldă la școală, e posibil ca în altă parte să nici nu mănânce. Ar fi bine să existe posibilități de ajutorare, spre exemplu, prin barca, banca alimentară. Nu sunt, în schimb, de acord cu raportoarea în ceea ce privește uh, creșterea cotiza- uh, ajutoarelor de, șom- de șomaj. Copiii trebuie să vadă în părinții lor un, uh, un exemplu pozitiv și tocmai de aceea ar, trebui, ar trebui mai degrabă să ne uh, concentrăm pe crearea unui uh, mediu care să ofere de muncă părinților, pentru ca aceștia să poată cu adevărat să le dea un exemplu pozitiv copiilor. Sunt uh, convinsă că um, raportul uh, final va fi unul de cea mai mare calitate și mulțumesc încă o dată raportoarei. Nimeni de la ALDE, nimeni de la Verzi, nici de la FDD? Ba da. Doamna Begin. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, permiteți-mi să mulțumesc uh, raportoarei în numele rapoarte, raportoarei din umbră, suntem de acord cu foarte multe dintre aspectele subliniate în raport și pentru noi este un subiect de cea mai mare însemnătate. Trebuie combătută sărăcia și trebuie să se prevadă un venit minim garantat părinților. Pentru că astfel părinții vor putea să asigure copiilor alimentație și educație din păcate, austeritatea a aruncat în brațele sărăciei o mare parte din populație. Ar trebui să se adauge un punct și în ceea ce privește concepțiile neoliberale. E vorba despre servi, uh, negarea serviciilor, uh, accesul la servicii de educație, de sănătate, Um, accesul la um, um, distracții și așa mai departe. Trebuie să se investească în, uh, în educația și bunăstarea copiilor. Încă o dată mulțumesc raportoarei pentru acest, această excelentă bază de lucru reprezentată de raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Cu alte cuvinte, am uh, parcurs întregul text, deci considerat de avut uh, ieri amendamente 20 mai uh, adoptarea în Comisia Ample 15-16 iulie. Ultimul punct de pe ordinea de zi. Ah, dar în schimb trebuie să vă anunț că peste 10 minute va trebui să fug din sală, fug direct la aeroport și trebuie într-un fel sau altul să reușim să discutăm uh, despre uh, bugetul uh, pe 2016 și mandatul pentru trialog. E vorba despre primul schimb de opinii, um, raportoare Deidre Clun, doamna Lope Fontanie va spune câteva cuvinte în calitate de reprezentant al doamnei Clun, raportoare. Deci vă rog, fără discursuri uh, interminabile, pentru că altfel o să-mi pierd avionul. Doamnă Fontania, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, doamna Clun nu poate participa la întrunirea de astăzi pentru că avea un angajament precedent în, luat în Irlanda. Voi citi poziția dumneavoastră. Cu toate că raportul bugetar este complicat, este foarte important ca avizul nostru să fie clar și concis. În acest context, am hotărât să, asist, să insist asupra creării de locuri de muncă și asupra luptei împotriva șomajului în rândul tinerilor. Șomajul în rândul tinerilor nu este un fenomen de dată recentă. În 1995 rata era de 21%, de atunci nu a, făc, nu a scăzut niciodată sub 15%. Nu mai trebuie precizat că această problemă afectează întreaga Europa. Ultimele date indică faptul că uh, rata șomajului în rândul tinerilor este 22,5%, ba chiar în unele țări depășind 50%, o situație inacceptabilă este neapărat necesar să existe uh, sprijine, sprijin financiar pentru pro, uh, programele care uh, vizează ocuparea persoanelor cu diferite dezavantaje. Trebuie să existe formări adaptate și programe de reconversie profesională în acele sectoare care uh, uh, au un uh, potențial de crearea de locuri de muncă, cum ar fi uh, uh, TIC, uh, locurile de muncă verzi și așa mai departe. IMM-urile angajează două treimi din uh, forța de lucru, lucru și, crea, și reprezintă o cea mai mare parte a valorii adăugate la nivel european. Accesul la finanțare reprezintă un mare obstacol în fața dezvoltării IMM-urilor. De aceea am uh, propus practica microfinanțării. Mulțumesc Comisiei pentru oportunitatea oferită de a sublinia aceste uh, posibilități. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că ați fost foarte la obiect. Există vreun raportor din umbră care dorește să adauge ceva? domnul Gherike și apoi doamna Iabalova. În ceea ce privește bugetul 2016, aș dori să intervin în numele doamnei Ulrike Trevesius. Bugetul 2016 este, un mare pro, este o mare problemă. La ora actuală, 26,5 miliarde de euro s-au acumulat ca facturi neplătite și această sumă în 2015 nu va face decât să crească. Este un munte de datorii al Uniunii Europene și este ilegitim și trebuie să fie um, combătut pentru că Uniunea Europeană nu poate avea datorii. Raportul este numai o solicitare de mai multe fonduri și noi proiecte. Nu se vorbește despre posibilitatea de economii. În aliniatul 3, o singură dată, se vorbește despre mai multă eficiență. Nu putem continua așa. Uniunea Europeană nu poate numai să crească și să să promoveze noi și noi proiecte care nu pot fi finanțate. Este necesar ca creșterea incontrolabilă a cheltuielilor să se oprească. Fiecare euro cheltuit vine din banii contribuabililor și le slăbește puterea de cumpărare astăzi sau în viitor. Cu ce să începem? Un bun început ar fi o analiză consecventă a cauzelor crizei actuale și aici este vorba mai ales despre uh, sistemul monedei unice eșuat. O citesc pe doamna Trebesius. Criza uh, în zona euro a dus la un șomaj enorm și inclusiv și mai ales în rândul tinerilor. Fondurile europene nu pot rezolva această problemă. Majoritatea fondurilor uh, pentru inițiativa pentru uh, ocupare pentru tineri în 2014 și 2015, au fost cheltuite în 2014 și 2015 și acum nu mai sunt fonduri pentru următorii ani. Însă criza continuă și Parlamentul ar trebui să se gândească foarte bine dacă poate uh, dacă dorește să lege atât de strâns toate sistemele europene cu Uniunea Monetară. În plus, este nevoie de o aplicare a principiului de subsidiaritate, programele pentru piața de muncă, programele pe, pentru șomerii pe termen lung pot fi organizate la nivel național, iar nevoile sunt foarte diferite în statele membre. Același lucru este valabil pentru formarea profesională, reconversia profesională și așa mai departe. În plus, uh, este vorba și de standardele sociale care uh, sunt un element de concurență. Suntem dispuși să sprijinim, uh, să sprijinim inițiative pentru sprij, schimb de informații și bune practice, însă Uniunea Europeană nu ar trebui să se extindă în domenii care cad în mod clar sub competența statelor membre și care sunt foarte bine organizate și la nivelul statelor membre. Statele membre care astăzi nu reușesc să acționeze în acest sens, ar trebui să aibă, să aibă parte de ajutor, însă nu ar trebui să se bazeze pe faptul că munca lor va fi făcută de UE și că va fi plătită de către alte state. Am citat-o pe Ulrike Trebesius, nu este opinia mea personală, vă rog să uh, rețineți acest uh, lucru. Doamna Javalova. I would like to speak on behalf of my colleague. Permiteți-mi să vorbesc în numele colegei mele, Renate Weber, care nu poate uh, fi prezentă în această după-amiază. Doamna Weber uh, se bucură să regăsească prioritățile de vârf în acest uh, um, text, cum ar fi IMM-urile, nevoia de a um, trata chestiunea legate de securitate și sănătate în muncă, facilitarea finanțării, deci microfinanțările, Uh, asigurarea unei formări, uh, mai ales în uh, acele sectoare în care lipsește mâna de muncă sau se creează locuri de muncă. Dar Renate ar dori să există unele amendamente, nu este nevoie doar de modificări bugetare, dar și pentru de sporirea prefinanțării pentru acest instrument termenul de locuri de muncă decente poate fi uh, interpretat, pentru că până la urmă nu există o definiție juridică a acestui decent. Noi am dorit să se spună locuri de muncă durabile. În, același, în al treilea rând, în, uh, la alinatul de 10 se face o listă. Noi am dorit ca la aceasta să fie adăugată și uh, economia circulară, pe lângă economia verde și TIC pentru că aceasta uh, contribuie la crearea milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Și, în fine, subliniem importanța revizuirii uh, la mijloc de parcurs uh, pentru strategia 2020 de către Comisie, tocmai pentru a ne asigura că această politică chiar își îndeplinește obiectivele. Mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și cu precădere raportoarei. Mulțumesc pentru faptul că ați fost foarte concisă. Mai dorește cineva neapărat să adauge ceva? Da, neapărat. Bine, fie, dar foarte pe scurt. Chiar și mai scurt. Ni se pare că aceast, acest tec reprezintă o bună bază de lucru, în primul rând. În al doilea rând, cuvântul uh, angajament și legate, uh, chestiunile legate de politici sociale Uh, sunt menționate în, în uh, text și aceasta e bine, dar pe de altă parte, noi considerăm că ar trebui să se sublinieze uh, nevoia de simplificare a resurselor. De asemenea, cercetarea ar trebui să fie, o cercetare ar trebui să îi se dea întâietate. Potențialul um, instrumentelor financiare din FEI s-ar putea fi exploatate și credem că, în general, trebuie uh, sugerate um, soluții pentru um, angajamentele neplătite. Doamna președinte, vă mulțumesc tuturor pentru spiritul de solidaritate. Data limită pentru amenda depunerea amendamentelor 13 mai la ora prânzului, votul în comisie 16 iunie, Votul în Comisia Buget 22 și 20, sau 23 iunie. Vot în plenară în luna iulie. Cu alte cuvinte, am uh, bifat tot ce aveam pe ordinea de zi. Următoarea întâlnire va avea loc în 28 mai și sper să avem uh, cu acea ocazie mai mult timp la dispoziție pentru a discuta subiectele importante de pe ordinea de zi. Încă o dată mulțumesc pentru astăzi și un weekend plăcut tuturor!